Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Haideți să începem întâlnirea noastră din această după masă. Primul punct de pe ordinea de zi din această după masă este o punere la curent cu situația din Grecia uh, vis-a-vis -vis de migrația zilum și uh, frontiere. Este o urmare a dezbaterii din plenară din 18 aprilie. Avem plăcerea să spunem uh, bine a venit domnului Mihailis Crisocoidis, ministrul grec pentru protecția civilă. Trebuie să știm că la începutul lunii aprilie dumnealui s-a întâlnit cu comisarul Malmström pentru a discuta aceste subiecte și pentru a discuta stadiul de punere în, act, în aplicare a planului de acțiune pentru Grecia. Știți foarte bine că și la ultima ședință plenară am discutat uh, acest subiect împreună cu Comisia și cu președinția daneză. Întâlnirea pe care o avem acum reprezintă ocazie de a discuta în mod direct cu autoritățile grecești. Avem ocazia să punem întrebări și vă mulțumim, domnule ministru, pentru că ați dat curs acestei invitații și aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna Gal. Doamnelor și domnilor, doresc să vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți astăzi la Comisia Libă, ca reprezentant al țării mele, Grecia, aș dori să iau poziție vis-a-vis de punctele legate de gestionarea politicilor migraționale din Grecia, dar și în general din Europa. La început aș dori să spun că doresc să am o atitudine deschis, deschisă în fața dumneavoastră și uh, tot ceea ce vă voi spune nu reprezintă decât adevărul, pentru uh, problemele să poată fi înțelese cât mai bine și pentru ca membrii Parlamentului European să înțeleagă și să contribuie cât mai mult la înțelegerea unei uh, probleme serioase. Nu doresc să ascund nimic, uh, veți auzi din partea mea uh, întregul adevăr, dar vă rog să mă ascultați cu atenție pentru a înțelege ce doresc să spun. În acest moment, în Grecia, ne confruntăm cu o problemă acută, o criză umanitară. Administrăm în Grecia uh, zilnic, de mulți ani deja, o criză umanitară imensă pentru a înțelege cât de mare este această criză, cât de cuprinzătoare este, aș dori să spun pur și simplu că în anul 2008 în Grecia au ajuns 146.000 de refugiați uh, ilegali în anul, do- în anul 2009 126, în 2010 132 de mii, în 2011 aproximativ 100 de mii de refugiați. Și este vorba doar de refugiați care au fost înregistrați. Nu mai uh, amintesc pe cei care nu au putut să fie înregistrați. Deci, 90% din imigrația ilegală care intră în Europa Uh, se regăsește în uh, Grecia. Deci 90% din fluxul migrațional ilegal care ajunge, care ajunge în, uh, în Europa trece prin Grecia. Deci mă întreb ce stat european, chiar și ce, cel mai mare stat european, cel mai bine organizat stat european, ar putea să facă față unui asemenea flux migrațional. Este vorba de un fenomen care să uh, se uh, petrece zilnic. Zilnic vin aproximativ 400 de oameni în țara noastră ca refugiați ilegali. Aceasta este problema cu care ne confruntăm. Este o problemă, pe de-o parte, umanitară, pentru că există acest aspect al drepturilor uh, omului, pe de altă parte există aspectul uh, securității două Grecia are o graniță terestră de 240 de kilometri și o graniță maritimă de 500 de kilometri. Și știți foarte bine că în Grecia există foarte multe insule. În zilele acestea s-a făcut o, o propagandă electorală este să ne gândim la ce se întâmplă în Franța, în campania electorală de acolo se amintește tot timpul problema de la uh, frontierele Europei și frontierele maritime ale Greciei sunt în același timp frontierele maritime ale Europei. Există traficanți de persoane din Turcia care introduc în mod ilegal uh, uh, care aruncă, de fapt, în mod uh, ilegal persoane pe mare, uh, persoane care apoi trebuie salvate de autoritățile grecești. Deci, uh, ce ar trebui să facem noi? Ar trebui să lăsăm oamenii să se înnece pentru a ne apăra frontierele externe? Deci, de doi ani deja discutăm despre această temă. Este foarte bine ca, că doamna comisar Malmström își dorește un acord uh, de reprimire a cetățenilor uh, semnat cu Turcia, dar nu trebuie să uităm că Turcia este un uh, stat care uh, are acorduri speciale uh, legate de viză, de libertatea de scutiri de viză cu tot felul de uh, state, de exemplu cu uh, cu Algeria. Există un asemenea acord. Dacă cineva vine din Algeria și aterizează pe aeroportul din Istanbul, uh, este primit fără nicio problemă și poate să plece după aceea înspre, uh, înspre Grecia. Există, nu există nicio obligație de Uh, viză și pentru Somalia, de exemplu, și uh, cum rămâne cu obligațiile noastre? Pentru că noi suntem obligați să, ne, să protejăm frontierele uh, statului nostru. Nu putem să facem acest lucru dacă ne confruntăm cu această problemă, dacă zilnic ni se, uh, ni se pun în fața ușii, să spun așa, uh, copii, uh, persoane cu handicap care sunt aruncate ca niște obiecte în fața ușii noastre. Deci, doresc să repet acest lucru. Credeți că există vreo țară europeană care ar putea să gestioneze într-un mod umanitar o asemenea criză? Și aș dori să aduc aminte că în uh, anii 90, în momentul în care 20.000 de cetățeni din Albania au ajuns în uh, Italia. Italia a declarat o situație de urgență. Uh, știu foarte bine, eram în 1999, 1999 uh, ministru pentru protecția civilă și un mil- noi am primit atunci în fiecare an un milion de cetățeni din Albania. Un, Grecia este un stat foarte mic. Uh, care acum se confruntă din nou cu o criză. Aceasta este situația cu care ne confruntăm și aș dori să uh, ne bucurăm de o recunoaștere a dimensiunii problemei cu care avem de-a face. Una este să aperi în mod retoric drepturile omului și alta este apărarea drepturilor omului în viața uh, de zi cu zi. Și sarcina mea, conform uh, Constituției Greciei, și conform dreptului european și achiului european, am obligația de a apăra viața și sănătatea oamenilor. Ce doresc să spun prin acestea? Nu este important doar aspectul de uh, arestare, de identificare, de oprire acestor persoane, ci există și alte aspecte. Dacă o persoană este adusă într-un, uh, într-o, într-un centru de primire sau dacă o persoană este liberă să uh, meargă pe străzi, pentru că în această situație se află mii de oameni uh, și discutăm de oameni care sunt victime ale unor rețele infracționale organ, organizate. Deseori toate aceste persoane au probleme de sănătate, și uh, discutăm, de, discutăm despre protecția concretă a drepturilor omului. Și mm, la finalul acestei uh, prime introduceri pe care am dorit să o fac, aș dori să spun că Grecia este hotărâtă să-și protejeze frontierele. Grecia respectă achiul Schengen suntem de părere că aceste inițiative izolate sunt inacceptabile și aș dori să vă aduc aminte că anul trecut, aproximativ în aceeași perioadă, Danemarca a închis granița cu Germania. Și ministrii de justiție au spus că ar fi fost cea mai gravă zi din istoria Europei Uh, probabil uh, ținând seama de diferite interese, uh, campanii electorale din Franța, interese legate de partidele de extrema dreapta, am putea să spunem că ne confruntăm din nou cu o zi neagră din istoria Europei. Deci cei care se îngrijorează de situația la frontierele externe ale Europei ar trebui să vină uh, direct la întâlnirea Consiliului pe care o vom avea mâine, pentru că la această întâlnire va participa și doamna comisar Malmström, care are o atitudine foarte pozitivă uh, față de această problemă și cred că ar trebui să semnăm cât mai repede acordul de reprimire a cetățenilor cu Turcia. Și acum, un alt punct. Anul trecut, în, uh, între 10 noiembrie până 12 februarie, a avut loc o manevră operațiuni uh, maritime la granița între Grecia și Turcia. Știți ce au făcut uh, polițiștii germani și olandezi? Nu. Deci trebuie să înțelegem ce se întâmplă în Grecia uh, zilnic, în fiecare zi aș dori să, pentru a înțelege acest lucru, trebuie să mai spun ceva. Este singurul punct din, de la granițele europene unde, din păcate, vecinii cu care, ne, cu care avem granițele nu uh, asigură deloc siguranța acestei frontiere. Orice cetățean, indiferent de unde provine, poate ajunge în Turcia și din Turcia se află la uh, frontiera directă a Greciei adică frontiera directă a, Uni- Uniunii Europene. Și ce se întâmplă apoi? Dumneavoastră puneți întrebări. Dumneavoastră v-ați referit la aspectul protejării drepturilor omului a persoanelor care vin în uh, Grecia. Eu sunt de acord cu, cu acest lucru. Uh, eu sunt uh, convins și uh, în, la modul uh, personal. Eu sunt un urmaș uh, al unor uh, refugiați. Părinții mei au fost uh, refugiați politici care au, s-au refugiat din Turcia, au venit în Grecia. Um, în, uh, în familia mea există refugiați de patru generații, deci știu foarte bine ce înseamnă să fii refugiat. Și pentru a vă ajuta să înțelegeți uh, problema generală, uh, Uh, vă spun ce se întâmplă în Grecia. Cineva vine la frontiera terestră sau la frontiera maritimă din Grecia, uh, deseori se întâmplă uh, vine mai degrabă în discuție frontiera maritimă. V-am spus cum sunt aruncați diferiți oameni de traficanții de persoane în mare. Apoi, o persoană este arestată sau merge în mod voluntar la un post de poliție din regiunea respectivă își uh, pune la dispoziție datele, dacă nu cumva și-au distrus pașaportul uh, pe mare și nu doresc să spună din ce uh, stat provin. Apoi, la postul de poliție, persoana respectivă primește un document în care îi se spune că în răstim de 30 de zile din momentul respectiv trebuie să părăsească din nou statul și discutăm despre 150.000 de uh, persoane care au fost înregistrate prin această procedură. Deci cei care primesc acest document pleacă în aceeași uh, zi uh, în Atena cu trenul, unde uh, cad în mâinile uh, diferiților infractori, traficanți de persoane umane și așa mai departe, și zilnic acești oameni sunt obligați să trăiască într-o situație ilegală, în condiții uh, uh, îndoielnice legate de sănătate și așa mai departe. Această populație care ajunge în centrul uh, Atenei și Um, desigur, efectele asupra uh, um, vieții economice din centrul Atenei sunt ușor de uh, înțeles. Uh, toată, nu mai vin turiști atât de mulți care să viziteze centrul Atenei. Deci Uh, cetățenii atenieni care trăiesc în centrul Atenei preferă să părăsească această zonă pentru că este un domeniu dominat de trafic de droguri, de prostituție și așa mai departe. Se pune întrebarea ce fac autoritățile, ce pot să facă autoritățile stat, uh, statului în aceste condiții. De ce nu putem să ajutăm cumva uh, acești refugiați? De ce? Dintr-un motiv simplu, doamnelor și domnilor niciun consulat, nicio ambasadă nu lucrează împreună cu noi și doresc să spun următoarele lucruri uh, vis-a-vis de acest punct. Este vorba de oameni care uh, uh, fac anumite aplicații, poate uh, 2000 doar înaintează asemenea cereri de ajutor și uh, deci nu toți dintre și mă apropiu acum de uh, sfârșitul prezentării mele. Deci, într-o tabără de refugiați ajung poate 2000-2500 de persoane. Restul nu știm ce se întâmplă cu ei. Și ar trebui să știm și să ne preocupe și restul persoanelor care nu ajung într-o tabără de, de refugiați. Și mă refer aici la persoanele care într-adevăr trebuie să fie protejate și uh, doresc să manifest respectul față de aceste persoane, cărora le doresc să le spun că avem obligație de a le proteja uh, din diferite motive, din motive politice, religioase și așa mai departe. Dar, până la urmă, discutăm de un procent foarte mic de uh, persoane care pot fi ajutate am încercat să facem câțiva uh, pași. Eu aș putea să recunosc eventual că am uh, acționat prea, prea târziu, că nu am uh, folosit toate fondurile uh, disponibile. Am inițiat un uh, serviciu care a început să funcționeze uh, nu nici pentru acest serviciu toată suma uh, disponibilă, de exemplu, există o sumă de, de 29.000 de euro care uh, nu a fost cheltuită. Eu vă pot asigura că vom face toate eforturile posibile pentru ca lucrurile să funcționeze cât mai bine, dar dacă nu modificăm uh, mesajul pe care îl uh, transmitem, nu vom progresa deloc. Cred că ar fi, uh, cred că am fi ipocriți dacă am spune că nu se respectă drepturile omului persoanelor care sunt uh, reținute. Um, ce se întâmplă cu drepturile omului uh, ale persoanelor care ajung în uh, mâinile traficanților de persoană? Am luat de curând o decizie am mers uh, din nou în uh, minister unde am uh, purtat o discuție cu factorii decizionali și am ajuns la concluzia că trebuie să modificăm uh, mesajul pe care îl transmitem. Nu mai putem permite oamenilor să umble liberi prin Grecia dacă sunt uh, dacă au un statut ilegal. Deci Ideea ar fi ca toată lumea să ajungă într-un centru în care să fie respectate toate prevederile legate de uh, sănătate și, și așa mai departe. Deci, o persoană, unei persoane îi, îi, îi se vor uh, pregăti documentele care se poate asigura reîntoarcerea ei în statul uh, de unde a provenit și trebuie să vă spun că doar prin uh, anunțul acestor uh, măsuri numărul uh, celor care s-au anunțat cum că ar dori să revină în statul lor a uh, crescut foarte mult. Trebuie să uh, închid lista de vorbitori, sunt la președinte pentru că avem deja 15 doritori care doresc să intervină și doar 30 de minute la dispoziție. Deci fiecare ar trebui să respecte, vă rog, două minute pentru a avea și timp pentru domnul ministru să răspundă. Domnul Busutil, domnul Moraes, domnul Swinburne. Mr. Uh, Gelos, Mr. Kirchhoff, uh, Mr. Filides. Mr. Papanikolaou, Mr. Diaz de Mera, Mr. Iacolino, Mrs. Hirsch, Mr. Ilchev, Mrs. Griesbeck, Mr. Claes, Mrs. Romero-Lopez, and Mrs. Rolzas. That, uh, uh, that's all. So I close the list. Mr. Buzutil, please. Domnule Bijitil, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule ministru. În numele PPE-ului vreau să vă spun că suntem uh, destul de surprinși să vă vedem aici. Uh, suntem surprinși că ați găsit uh, timpul uh, pentru a veni la comisia noastră. Știu că probabil sunteți uh, foarte ocupat în campania electorală care se desfășoară la ora actuală în țara dumneavoastră. E adevărat că discursul noastră chiar a sunat ca un discurs electoral. Nu vreau să vă dau, bineînțeles, impresia că această dezbatere ar însemna vreo susținere politică a um, acțiunilor uh, guvernului grec din ultimii ani uh, în domeniul azilului, pentru că este chiar din contră, e opusul. Uh, Grecia se confruntă cu foarte multe provocări la ora actuală în domeniul uh, imigrației și azilului, dar acestea nu sunt uh, o problemă doar a Greciei, ci o provocare la nivel european și cred că Comisia noastră, uh, așa, pe aceste premise s-a bazat în activitățile sale din ultimii ani. Comisia noastră a susținut foarte mult Comisia Europeană când aceasta a acordat susținere Greciei în legătură cu planul pentru azil, planul de acțiune pentru azil. Din păcate, acest plan nu a fost pus în aplicare atât de bine cât am fi dorit noi. Dar uh, Comisia a uh, susținut uh, acest plan financiar foarte mult și, de asemenea, a susținut și înființarea agenției EASO pentru implementarea acestui uh, plan de acțiune pentru azil și comisia noastră a vizitat și uh, Atena în legătură cu regulamentul de la Dublin, care nu tratează țările precum Grecia în mod corect. Și uh, vom vizita Grecia și mai târziu în acest an în contextul misiunilor Frontex care se vor desfășura, desfășura acolo. În concluzie, Comisia LIBE dorește să continue să susțină Grecia dintr-un motiv foarte clar. Noi considerăm că această provocare nu este una uh, grecească, ci o uh, greacă, ci una europeană. Credem că Grecia are foarte multă răspundere, foarte multă responsabilitate și trebuie să facă tot posibil pentru a se ridica la nivelul acestei uh, responsabilități. Uh, Cred de asemenea că Grecia merită solidaritate și susținere din partea Europei și până acum nu a primit-o cu adevărat. Mulțumesc, domnule Buzitin, domnule Moraes. Mulțumesc, domnule ministru, mulțumesc pentru prezență. Grupul nostru uh, consideră că Grecia este uh, sub uh, presiune. Discuția noastră a demonstrat acest lucru. Nu este prima dată când discutăm poziția Greciei dimensiunea problemei este uh, incredibilă și uh, ar fi ușor pentru noi să ne concentrăm uh, pe criza unei singure țări, în loc să înțelegem că ați venit aici pentru a ne asculta opiniile noastre și pentru a vedea ce înseamnă concret solidaritatea noastră. Sunt de acord în mare măsură cu ce a spus domnul Busutil, Busutil și uh, Vreau să vă spun că discut cu dumneavoastră azi ca urmare a discuției cu um, doamna Malmström de săptămâna trecută. Solidaritatea este doar o parte din lucrurile care, de, de care este nevoie. Uh, Trebuie să lucrăm alături de comisie, să fim solidari, uh, să folosim cele 375 de milioane de euro din uh, Fondul pentru Refugiați, dar acest lucru reprezintă doar un aspect al problemei, un aspect uh, mic. Avem și alte elemente strategice, precum regulamentul Dublin 2, de care avem nevoie disperată. Domnul Buzitil a vorbit despre Frontex acest susține, acest uh, susținere din partea Frontex nu este suficientă. Avem uh, sistemul actual al, de azil care ar, trebui să, ar fi trebuit să fie implementat până în 2012, ar fi fost foarte bine să fie așa, dar el nu funcționează încă. Deci multe dintre uh, cărămizile, dintre elementele care ar fi ajutat Grecia nu există deocamdată. Eu aș vrea ca în încheierea discuției noastre să ne prezentați dumneavoastră, să ne spuneți dumneavoastră ce ați dori cum ați dori să fie susținerea noastră? Care sunt punctele nevralgice, care sunt uh, zonele în care trebuie să intervenim pentru, uh, ca Grecia, să, pentru a ajuta Grecia? Noi suntem aici pentru a face față unei crize europene, nu numai unei crize a Greciei. Vreau să precizez și uh, situația cu drepturile omului din Grecia. Nu e o problemă pe care o putem lăsa deoparte, este o problemă reală și ea trebuie menționată în acest context, pentru că e vorba de o situație foarte concretă. Noi lucrăm cu Comisia și încercăm să găsim soluții, dar dorim să ascultăm și din partea dumneavoastră ce fel de solidaritate așteptați din partea noastră. Mulțumesc, domnul Hirsch. Doamna Hirsch are cuvântul. Vă mulțumesc, Doamna președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi la comisia noastră. Deci, vă mulțumesc pentru că ați venit alături de noi astăzi. Ne-ați prezentat um, care sunt dificultățile dumneavoastră la frontiera cu Turcia și că trebuie să gestionați un flux mare de imigranți. Uh, Um, eu vin din Germania și Germania s-a confruntat cu o situație similară când uh, a avut loc războiul din Balcani și Germania a trebuit să primească un număr foarte mare de oameni într-un timp scurt de timp. Deci, uh, nu, știți, nu știți foarte clar când vine o persoană în fața unei autorități în ce categorie trebuie încadrată. Este o persoană care are nevoie de azil și care are dreptul să primească azil sau este vorba de o persoană care ar trebui încadrată în categoria de imigrant ilegal. Deci, uh, din acest punct de vedere, fiecare stat membru trebuie să găsească un sistem eficient și corect în același timp de uh, azil. Și Uniunea Europeană are o responsabilitate uh, și Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de solidaritate. Aceasta poate fi exprimată prin uh, punerea la dispoziție de fonduri uh, Uh, financiare, uh, acest fond special pentru refugiați. Apoi uh, există și în altul comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, o instituție care are o experiență mare în domeniul cererilor de azil și și această instituție vă poate ajuta în activitățile dumneavoastră. Deci există o legătură între responsabilitate și solidaritate, atât la nivel național cât și la nivel european. Doar așa putem rezolva problema, nu putem da vina pe alții. Noi suntem cei care trebuie să rezolvăm problema cu care ne confruntăm și doar așa uh, putem ține seama de drepturile uh, refugiaților. Din acest punct de vedere aș dori să știu cum considerați că sunt cheltuiți banii din fondul pentru refugiați și care sunt măsurile de ajutor uh, posibile din partea înaltului comisariat ONU pentru refugiați și din partea celorlalte, celorlalte state membre, pentru că Cred că um, uh, dacă lucrurile vor funcționa bine în Grecia, acest lucru va deveni un model pentru uh, restul Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamna președinte, domnul Crisoghel, să are cuvântul. Πράγματι το θέμα της μετανάστευσης όπως εμφανίζεται στα σύνορα της... Θέμα imigrației de la frontierele europene Uh, este și de la frontierele Greciei este o problemă nu doar grecească, ci una europeană. Avem nevoie de solidaritatea uh, Europei, dar în calitate de grec și în calitatea de reprezentant al grupului politic uh, al verzilor, cred că și Grecia ar putea să facă mai multe lucruri în acest punct de vedere. Ne confruntăm într-adevăr cu uh, fluxuri migraționale imense. Ne aflăm la răscrucea multor uh, drumuri internaționale, să spun așa. Foarte multe persoane încearcă să ajungă în Europa prin Grecia. Noi ar trebui să transmitem mesajul potrivit. Cred că acest lucru însă nu s-a întâmplat. Acest lucru nu a fost făcut nici de Grecia, nici de Europa. 20% din persoanele care uh, ajung în Grecia, asta în urma aprecierilor uh, ONG-urilor, pot fi considerate a fi uh, Uh, refugiați, dacă s-ar aplica acelea standarde legate de procedura de azil ca și în alte state. Dar, după cum a spus uh, chiar și domnul ministru, Grecia nu a epuizat uh, posibilitățile financiare pe care uh, le-ar fi putut accesa. Cred că trebuie să înțelegem că zonele unde ajung acești refugiați sunt zone care se confruntă deja cu dificultăți, deci poate ar trebui să facem mai mult pentru a consolida structurile administrative din uh, zonele respective, pentru că în aceste zone este greu să, uh, să acceseze fondurile europene în uh, general. Um, nu doar uh, refugiații din uh, zonele respective se află într-o situație dificilă, ci chiar și locuitorii uh, uh, din zonele uh, respective se confruntă cu dificultăți. această situație trebuie explicată. Așa trebuie să se manifeste solidaritatea europeană pentru a combate pericolul apariției rasismului, de exemplu, în zonele respective cred că nu pot, nu, nu, nu pot fi uh, ținuți în tabăre 200 de mii, 300 de mii de uh, persoane, pentru că dacă auzim tot timpul aceste um, soluții greșite, uh, transmite mesajul greșit. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate, trebuie să găsim soluții care să fie în beneficiul atât al uh, imigranților cât și al uh, cetățenilor greci. Avem nevoie de o politică care să funcționeze peste tot în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnul Kirchhoff, pare cuvântul. Uh, um, uh, Domnule președinte, am din ce în ce mai mult impresia că sunt uh, una dintre acele persoane care am nimerit din greșeală la un meeting electoral. Îl susțin pe domnul Buzutil, nu vroiam decât să vorbesc despre obiectivele comisiei uh, noastre, atât în ceea ce privește uh, condițiile de acordare a azilului în Grecia și în legătură cu modul în care uh, Grecia încearcă să facă face acestei probleme indiferent de guvernul care o conduce. Grecia, desigur, se confruntă acum cu provocări deosebite empatizăm cu Grecia și sperăm să o putem ajuta, dar și alte state s-au uh, confruntat cu probleme semnificative um, cu uh, solicitanții de azil și cu procedurile de azil. Multe dintre aceste state, uh, care sunt mult mai mici decât Grecia, um, s-au confruntat cu solicitanți de azil în număr mai mare chiar decât cei care ajung în Grecia. Problema aici nu este modul uh, în care face față un stat numărului mare de uh, solicitanți de azil, ci modul în care se acordă acest azil, standardele care sunt respectate. Informațiile pe care le-am primit eu este că în general Uniunea, sunt că în general Uniunea Europeană a încercat să ajute nu numai Grecia, ci și celelalte state. Și nu întotdeauna uh, eforturile Uniunii Europene au fost încununate de succes. Grecia se pare că a ajuns într-o situație în care standardele și calitatea uh, au scăzut extraordinar de mult și acum uh, deja nu se mai poate pune problema de uh, Dublin 2. Sper că guvernul grec și guvernele viitoare uh, vor rezolva această problemă, vor face puțin ordine, pentru că Uniunea Europeană nu beneficiază de pe urma dezbaterilor uh, succesive din comisia noastră și din uh, plenară, în care pur și simplu mustrăm sau pedepsim un stat membru uh, al Uniunii Europene pentru standardele acestea de bază. Cum putem face progrese dacă situația este de așa natură? Nimeni nu e perfect. Eu vin dintr-un stat care, după cum știți, a rămas într-o mare, într-o anumită măsură în exteriorul problemelor legate de migrație și azil ale Uniunii Europene, dar problema standardelor și a calității este uh, de altă natură. În ultimă instanță, Grecia va trebui să-și îmbunătățească condițiile de uh, primire trebuie să-și uh, îmbunătățească sistemele de alertă timpurie și trebuie să aibă condiții care să respecte drepturile fundamentale pe care, la care subscriu toate uh, statele europene. Mulțumesc! Domnul Ian de Filides are cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule ministru pentru argumentele pe care le-ați prezentat pentru a ne convinge că problema care există cu uh, emigranții clandestini uh, în Grecia nu este o problemă a Greciei doar, ci o problemă a întregii Europe. Grecia nu poate gestiona uh, singură o astfel de problemă și de aceea solicită susținerea Europei și solidaritate din partea europenilor. Vreau să vă pun următoarea întrebare, dat fiind că în Parlamentul European noi lucrăm uh, la solidaritate, încercăm să fim solidari. Care este tipul de mecanism de solidaritate pe care uh, ni l-ați propune pentru ca uh, Grecia să poată beneficia la maxim de el? Și care credeți dumneavoastră că sunt măsurile indispensabile pentru a putea rezolva problema solicitanților de azil și pentru a rezolva problema protecției sanitare, a securității, a locuinței? Uh, și uh, o altă problemă care a, a, s-a discutat în uh, cadrul memorandumului. Și, anume uh, problema personalului care lucrează în centrele de azil. Cele 45.000 de, solicitanți de azil uh, nu sunt toți. Acest număr va crește cum putem absorba, absorbi aici creditele europene? Cum putem uh, prevedea, asigura absorția acestor fonduri europene în aceste condiții? Domnul Papa Nicola are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit, domnule ministru. E adevărat că cu 10 zile înainte de alegerile din uh, Grecia, uh, avem uh, în fața noastră un ministru grec și în aceste condiții nu este ușor să purtăm o dezbatere, pentru că e posibil să, ca intervențiile noastre pe această temă să fie interpretate greșit. În general, aș vrea să spun că problema fluxurilor migraționale uh, reprezintă o problemă națională, avem nevoie de o strategie, de un plan național și cu toții uh, suntem de acord că uh, nu trebuie ca uh, acesta să devină subiectul unui uh, conflict dintre partidele politice. Și săptămâna trecută am uh, insistat asupra faptului că în aceste zile din campania electorală sunt lor de poziție destul de radicale care sunt luate. Unor se vorbește despre mine antipersonal care trebuie să fie plantate la frontiera din, uh, de la Evros. Uh, alții spun că ar trebui să se dea permise de armă, de port armă cetățenilor greci. Eu nu cred că așa se uh, rezolvă problema, nu așa se facilitează dialogul cu publicul înainte de, de alegeri. Vreau să vă dau câteva cifre, domnule ministru. S-au înregistrat între 7 și 8 mii de intrări la frontiera greco-turcă în 2009. În 2010, Frontex a înregistrat 47.000 de intrări și între 2010 și 2011, 57.000. Operațiunile Poseidon și Rabbit uh, au uh, fost și ele desfășurate la Evros și trebuie să constatăm că ceva nu merge bine. Intervenția Frontex nu este suficientă. Domnule ministru, aș vrea să uh, știu dacă suntem, sunteți mulțumiți de asistența Frontex de până acum și dacă sunteți mulțumiți, mulțumit de rezultatele uh, la care ne putem aștepta. Încă un element pe care doream să-l subliniez, domnule ministru, și aș vrea să-mi răspundeți la această chestiune, este și anume, Turcia nu mai uh, solicită vize uh, resortisanților din Siria și în Africa de Nord și intenționează să facă același lucru cu cetățenii iranieni. Dacă noi, ca europeni, nu intervenim, Trebuie să vă întrerup, spune doamna președinte, doar câteva minute, spune domnul Papa Nicolau. Da, acest lucru poate avea consecințe grave pentru statul nostru. În privința azilului, acum, domnul ministru și-a făcut autocritica în mod foarte uh, discret. Eu nu voi insista asupra acestui subiect. Diferitele măsuri luate de uh, troică în Grecia ar trebui să se facă, să fie implementate astfel încât uh, să putem și a... We, we should give the floor to everybody who asked for the floor. Then I will have to be... Centrele de azil. Uh, trebuie să ne asigurăm că avem timp să vorbim toți în această uh, ședință și să lăsăm și domnului ministru timp pentru a reacționa. De aceea vă voi ruga să vă limitați la două minute. După două minute vă voi întrerupe intervenția. Am fost generoasă cu coordonatorii <clears throat> dar uh, vă rog acum să respectați timpul de vorbire. Muchas gracias, señora presidenta. Domnul Diaz de Mera, vă mulțumesc. Ironia nu le aparține britanicilor, ci lui Socrate, deci prin urmare a grecilor. Și dat fiind că azi diminea în această după amiază s-a folosit aici ironia și dumneavoastră acceptați asta ca grec și ca persoană ironică, eu voi folosi un limbaj mult mai direct. Domnule ministru, dumneavoastră, când erați un ministru important al președintelui Papa Andreu, vă ocupați de imigrație. Și, conform cifrelor dumneavoastră, cu care nu sunt de acord, Dumneavoastră nu ați venit uh, în fața Parlamentului. Deci acum sunteți în guvernul uh, premierului Papadimus, un guvern de tehnocrați și nu vă mai ocupați de imigrație, să veniți în fața Parlamentului European. Veniți uh, în aceeași perioadă în care sunteți în campanie electorală, așa cum s-a spus și cum vreau și eu să spun. Însă ca să vorbesc în două minute, vă pun o întrebare cheie și reia ceea ce spunea colegul Claude Moraes. Ce vreți de la Parlamentul European? De ce veneți aici în fața Parlamentului European? Dacă tocmai ați recunoscut dumneavoastră și sigur interpreții n-au greșit, deci ați spus la plural a, ne-a trebuit mult timp să reacționăm și tot dumneavoastră ați spus, nu am cheltuit fondurile. Deci ce vreți să facem noi? Iubim mult Grecia, suntem solidari față de această țară, însă vrem o Grecie bine guvernată. Deci de aceea vă rog să-mi răspundeți la întrebări. Ce vreți de la Parlamentul European? Să nu uitați că vă vorbește un spaniol, Occidentul Europei, e Occidentul Mării Mediterane, dumneavoastră sunteți la răsărit. Există patru fonduri pe care le știți, cel de, pentru refugiați, pentru azil, pentru granițe externe și cel pentru integrare. Deci răspundeți-mi la întrebare. Domnule Acolino. Sì, grazie signora Presidente, signor Ministro. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. În plenar, săptămâna trecută am vorbit despre criza din Grecia. Am vorbit despre criza fluxurilor migratorii care sunt uh, excesive și disproporționate. Și acum vorbim despre țări care sunt foarte expuse în Mediterană, e vorba de Grecia, de Malta, am vorbit și de Italia. Deci trebuie să avem mai multă solidaritate și mai multă responsabilitate. Asta au spus-o și colegii mei și, bineînțeles, fondurile care au fost alocate guvernului Elen ar fi trebuit să fie cheltuite mai bine. Și nu mă refer aici doar la returnarea imigranților clandestini, ci și la structura instituțională. Mă gândesc la centrele de primire uh, pentru acest val de imigranți. După aceea avem granițele care ar trebui să garanteze un anumit nivel de siguranță pentru toți cetățenii. E drept că aveți o frontieră Uh, foarte mare. La fel avem și noi, în Italia, și noi avem insule. Deci noi vrem să protejăm drepturile cetățenilor, vrem acțiuni comunitare, vrem acorduri bilaterale cu țările terțe și poate că domnul ministru încă nu a putut să se ocupe de aceste lucruri când era ministru pentru imigrație, însă mă gândesc că ar putea să facă asta acum, dar fiindcă că are din nou postul de ministru. Deci e nevoie de acorduri cu țările terțe pentru a gestiona aceste fluxuri migratorii. Dacă nu, vom vorbi din ce în ce mai mult. Însă nu se va întâmpla nimic. Au loc și alegeri, nu poate fi menținută o anumită continuitate. Iar discuțiile clar devin sterile la un moment dat, de cât tot vorbim. Vă mulțumesc, domnul Ilcev. Președinte, vă mulțumesc, ministru като представител на... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, domnule ministru, sunt un reprezentant al unei țări vecine, Bulgaria, care trebuia să adere la zona Schengen, tocmai. Și vă ascultam uh, cu multă precauție, trebuie să spun. Eu nu sunt prea optimist. Cred că dacă ați fi făcut o treabă mai bună, ați fi obținut rezultate mai bune. Trebuie să fiți cinstiți și să recunoașteți că majoritatea problemelor provin din Turcia. Turcia nu vrea să semneze acorduri de readmisie. Ce rost mai are să primești imigranți, să-i hrănești, să-i îmbraci, dacă aceste fluxuri rămân aceleași? Turcia are probleme cu curzii însă îi lasă pe curzi să treacă în Bulgaria și în Grecia. Mii de curzi trec pe acolo. Vă mai spun, Malta, Spania, Italia, cu toate aceste țări au probleme, însă niciuna dintre aceste țări nu are o graniță terestră cu Turcia. Acolo-i baiul. Vă mulțumesc, doamna Grisbeck. Merci, merci, monsieur le ministre, d'être venu nous explique. Vă mulțumesc pentru că ați venit să ne explicați eh, situația. Eu provin dintr-o țară în care imigrația este folosită eh, tot timpul ca argument în cadrul campaniei, se tot vorbește despre granițele uh, prin care trece totul, ca printr-o trecurătoare. Ni se prezintă tot felul de scenarii apocaliptici. Astea sunt argumentele din campania noastră electorală și mă durerează foarte mult ce se întâmplă. În fața acestei situații atât de dificile, îngrijorătoare pentru greci, dar și pentru toți europenii. Deci vedem că Miza nu e doar o miză a grecilor, ci a tuturor, uni- tuturor europenilor. Și fundalul la toate acestea este respectul drepturilor fundamentale, deoarece acesta este liantul care ne unește pe noi toți, pe europeni. Deci aici avem o problemă de responsabilitate, o problemă majoră de responsabilitate. Domnule ministru, vorbeați de celelalte state membre, vorbeați de organismele consulare, ale acestor cetățeni care uh, trec prin Turcia, țară de tranzit și intră foarte numeroși, câteva sute pe zi în Grecia. Soluțiile văd că nu se întrevăd. Însă cred că ar trebui să redefinim sistemul de azil, să fie organizat altfel, să respectăm drepturile fundamentale, să respectăm principiul solidarității, așa cum am uh, spus cu toții, solidaritate Uh, între statele membre și față de Grecia, deschiderea centrelor de primire, de asemenea, e problematică. Se pare că nu sunt respectate standardele minime europene. Iar fondurile europene care au fost deblocate foarte rapid, țin să vă reamintesc, se pare că nu sunt folosite uh, rapid. Deci întrebarea e foarte simplă. Până acum, cât de mult ați folosit aceste fonduri? fonduri puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Și așa cum au spus și alți colegi, uh, ce doriți, ce, la ce vă așteptați de la Parlamentul European pentru a reacționa uh, într-un mod menos la această situație care ne privește pe noi toți. Domnul Claes. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, S-au făcut multe critici la adresa guvernului elen, critici justificate în marea majoritate, însă acestea fiind spuse, eu înțeleg că o mare parte din problemă vine din existența unei frontiere foarte lungi între Grecia și Turcia. Și Turcia e responsabilă aici și nu se spune asta suficient. Uh, E inacceptabil. De ani de zile Turcia se încăpățânează să nu încheie acorduri de readmisie, de returnare. Turcia ne șantajează, deoarece leagă acest dosar de problema scutirii de vize pentru cetățenii turci. Deci cele două lucruri nu au nimic de a face, însă Turcia vede o legătură între cele două dosare. E inacceptabil ca un stat candidat să aibă astfel de atitudine. Putem trage niște concluzii foarte serioase aici. Deci lucrurile nu pot continua așa există uh, riscul să se submineze și mai mult uh, filozofia din spatele sistemului Schengen. Se vede din ce în ce mai mult că acest sistem Schengen nu e suficient de rezistent. Iată că suntem paralizați și e nevoie de voință politică pentru a proteja frontierele externe. Doamna Romero Lopez. Mulțumesc. Domnule ministru, și eu sunt spanioloaică. Și aș vrea să vă spun că atunci când uh, ne-ați explicat problemele dumneavoastră în legătură cu embarcațiunile improvizate care ajung pe țărmul Greciei, m-ați făcut să mă gândit la țara mea, deoarece noi de vreo 30 de ani tot ne confruntăm cu acest fenomen al persoanelor din Senegal, Mauritania, Maroc, Algeria, din toate aceste țări apropiate de granițele europene care vin către țara noastră. Noi avem mecanisme, radare, mecanisme de sprijin tehnic și cred că în momentul de față diferența între Grecia și Spania e faptul că Grecia e mult mai aproape de toate focarele de război care vor exista în continuare. Deci de aceea Grecia trebuie tratată altfel, cu mult mai multă atenție, indiferent de măsurile pe care orice guvern le-ar fi pus în practică și indiferent de eficiența acestora. Însă pentru asta ai nevoie de o echipă tehnică, de niște echipe uh, de sprijin pentru a gestiona această problemă dificilă pe care o, o veți avea și pe viitor. Și în același timp, Uniunea Europeană are nevoie de un program specific care să oglindească tocmai ce am spus aici, și anume că nu e o problemă doar pentru Grecia, ci pentru întreaga Europa. Thank you, Mr. Dro Mulțumesc, domnul Druțas. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, răspuns la apelul comisiei noastre. Noi v-am invitat pe dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici și pentru că ne-ați uh, descris cu atâta sinceritate situația din Grecia. Și vă mulțumesc și pentru programul pe care îl aveți în Grecia pentru a face față problemei. Eu cred că ceea ce ne-ați spus dumneavoastră arată foarte clar magnitudinea problemei. Dumneavoastră, faptul că ați venit aici ne arată că sunteți responsabili. Eu unul am fost practic uh, uimit să auzi ce au spus unii colegi în legătură de faptul că ne aflăm în campanie electorală și că ținem discursuri electorale. E o problemă atât de delicată și atât de serioasă încât de foarte multe ori se fac abuzuri și se fac manipulări politice. Vedem cât de mult crește extrema dreaptă în Europa. Eu cred că ar trebui să fim responsabili cu toții. E drept că Grecia merită să fie criticată și dumneavoastră ați făcut și o autocritică. Însă problema persistă și nu e o problemă doar pentru Grecia, ci pentru întreaga Uniune Europeană și mă bucur foarte mult că suntem cu toții de acord în această sală, în această privință. Un alt lucru. Mă întreb în ce măsură Uniunea Europeană a făcut tot ceea ce stătea în putință și dacă a făcut asta pentru a avea o politică europeană a imigrației. E clar că trebuie ajutată țara noastră din punct de vedere economic, însă asta nu e suficient, nu e forma cea mai eficientă de a acționa. Și permiteți-mi să vă spun că de foarte multe ori anumite state membre sunt fățarnice ce se întâmplă cu regulamentul Dublin 2, cu revizuirea acestui regulament menționat de unii colegi? E clar că multe state membre vor să mențină regulamentul Dublin 2 așa cum e el. Acordul de readmisie cu Turcia, problema vizelor liberalizate față de alte țări. Mă mai lăsați, vă rog, un minut. Deci noi, Grecia, nu avem o problemă. Pentru noi, pentru turismul nostru ar fi mai bine, nu? Și în ultimul rând, prevenirea acestui fenomen, preîntâmpinarea fenomenului, prevenția. Uniunea Europeană face uh, sau nu tot ce poate fi făcut pentru a eradica această problemă de la rădăcină. De exemplu, în ceea ce este primăvara arabă, nu prea, pe, nu prea am fost pe fază, nu? Vă mulțumesc! Tuturor din țară vreau să le spun că nu avem cum să ne continuăm dezbaterea cu această gălăgie pe care o faceți, deci vă rog să luați loc. Vrem să continuăm. Îi dau din nou cuvântul domnului ministru și îl rog să fie cât mai subțin cu putință. Între 5 și 10 minute, domnule ministru, știu că e foarte greu, însă ne așteaptă o sesiune de voturi. Deci, vot, domnule ministru, vă rog să vă străduiți cât mai mult, să, să nu vorbiți prea mult. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mă adresez un organ politic, dumneavoastră. Și eu, pe lângă faptul că sunt ministru, sunt și deputat în Parlamentul Elen. Și de aceea vă voi vorbi la fel de deschis cum i ați vorbit dumneavoastră. Domnule Diaz de Mero, adevărul e că nu vă înțeleg. Dumneavoastră m-ați invitat aici, nu am venit eu aici din propria mea inițiativă. Am renunțat la două zile de campanie electorală, am fost informat, am fost uh, invitat aici. Deci ce a spus dumneavoastră nu are niciun sens, vă rog să vă retrageți cuvintele, deoarece mă jigniți. Și adevărul e că nu am venit aici să mă dau un spectacol. Eu vă respect pe toți, am venit aici să vă spun adevărul. Deci, tot ceea ce s-a spus în legătură cu campania electorală din Grecia, vă rog frumos să retrageți toate aceste afirmații. Eu am fost invitat de această comisie. În al doilea rând, conținutul discursului meu e adevărat. Și adevărul văd că e necunoscut de dumneavoastră. De aceea m-ați invitat aici și de aceea îmi puneți întrebările pe care mi le puneți. Ca cea pusă de domnul uh, Moraș sau domnul Diaz de Mera. Mă întrebați ce vreau eu de la Uniunea Europeană. Mă întrebați de asemenea dacă avem acorduri bilaterale cu Turcia. Cu Turcia avem un acord din anul 2002. 2002, repet. până în 2011, am gestionat 110.500 de cereri de azil, de returnare, de readmisie, mă scuzați, aproximativ. Nu am putut să returnăm decât 3684 de persoane din 100 și ceva de mii. Deci dați-vă seama de despre ce acorduri bilaterale vorbim noi aici? Avem un acord cu Pakistanul, avem un acord cu Bangladeshul, avem un acord cu toate țările din Asia, cu Irakul. Ieri a semnat unul cu Arabia Saudită, al altă ieri l-a semnat. Deci nu există niciun, nicio țară cu care să nu avem un acord bilateral. Însă în fiecare zi ne adresăm tuturor ambasadorilor din țările magrebine, deoarece vedem că avem o problemă din ce în ce mai mare care provine din acea zonă. Însă nu, nu ni se reacționează, nu se reacționează la, la cererile noastre. Eu îi mulțumesc doamnei Malmström pentru sprijinul economic, însă problema nu are cum să fie soluționată prin deschiderea a două, trei centre de primire pentru zecile de mii de oameni care ajung anual în Grecia și eu mă tem că nu vedem decât o parte din această problemă, nu vedem imaginea de ansamblu. Și vă mulțumesc când ați spus că e o problemă pentru toți europenii. Deci ce cerem de la Uniunea Europeană? Un acord de readmisie, returnare cu Turcia. Deci dacă nu soluționăm această problemă cu Turcia, chiar dacă soluționăm noi problema, a spus-o domnul Ilcev, bulgarii vor primi toate aceste sute de mii de persoane când Bulgaria va intra în zona Schengen. E, lucrurile sunt foarte ușor de înțeles. Acum, autocritica. Da, autocritică și autocritică curajoasă. Eu cred că asta trebuie să facem în politică și să ne rezolvăm greșelile. Să ne corectăm greșelile. Ideea nu e să fii încăpățânat și să te dai mare înțelept, trebuie să fii responsabil. Însă, domnule Diaz de Mera, vă mai spun încă o dată că vă înșelați. Dumneavoastră ați spus că eu am fost ministru responsabil cu imigrația în guvernul Papandreu. Nu e adevărat. Eu nu m-am ocupat de imigrație. Acum mă ocup de azil, deoarece cred că e o problemă europeană cu o dimensiune umanitară clară. Însă e, o, e un domeniu, să zicem așa, umbrelă, în care există mai multe elemente. Eu am fost în Ministerul Economiei și Dezvoltării și acum, într-adevăr, mă ocup de azil și de imigrație. Deci ceea ce ați spus dumneavoastră în legătură cu trecutul meu ca ministru nu e adevărat. Acum, ce vrem de la Europa? Vrem să se facă progrese la acest acord de readmisie cu Turcia. În al doilea rând. În al doilea rând, vrem să existe niște obligații prevăzute în orice acord cu țările terțe. Mă refer aici la țările de unde provin acești imigranți. Trebuie să obligăm toate aceste țări să își primească înapoi cetățenii, deoarece sunt cetățenii lor și trebuie să îi primească. Și până acum refuză să facă asta, deoarece nu există nicio consecință în cazul în care ei refuză primirea propriilor cetățeni. Un alt lucru. În uh, următoarea perioadă vom absorbi fondurile, deoarece construim acum acele centre închise, centre închise de primire. Deci avem nevoie de sprijin economic uh, suplimentar. Vom absorbi fondurile într-un an și vă garantez că într-un an vom absorbi absolut toate fondurile. Pe lângă aceasta, Doamna comisar Malmström a spus că cheltuielile, fondurile pentru a acoperi costul construcției primului centru vor fi eh, deblocate imediat. Acum, ce vrem de la Parlament și ce vrem de la Comisie? Avem niște limite care ne-au fost impuse din cauza crizei eh, și a problemelor financiare pe care le avem. Noi vrem să se facă niște excepții. În cazul funcționarilor, în ceea ce privește salariile și angajările, e vorba aici de funcționarii care se vor ocupa de azil. De asemenea, de la Comisie și de la statele membre cerem să existe un schimb de informații, de cunoștințe, un schimb de experiențe, de, exemplu, de asemenea, pentru a ne crește eficacitatea. În același timp, aș dori să vă asigur că toate eforturile pe care le facem noi acum în domeniul azilului vor fi toate aceste eforturi vor fi accelerate pe viitor. Vom încerca să deblocăm toate cererile care încă nu au fost uh, soluționate, e vorba de cererile de azil și de asemenea eu cred că vă vom da o lecție tuturor. Veți vedea că, într-adevăr, putem respecta drepturile omului și drepturile fundamentale. Vă garantez, noi nu avem o altă marjă de manevră, noi ca țară. Noi suntem expuși unei presiuni foarte mari. E în joc supraviețuirea noastră, e în joc la noi ordinea publică. Aceasta este problema noastră și e foarte greu să soluționez toate acestea. Avem un milion de asemenea de imigranți legali pe teritoriul Greciei. Însă e drept că mult, mulți dintre acești imigranți legali părăsesc Grecia și noi nu vrem ca acești oameni să plece din Grecia. Repet, în Grecia trăiesc un milion de imigranți legali, ei reprezintă 10% din populația totală și sunt foarte bine integrați în Grecia, în societatea noastră. Copiilor merg la școală, nu există probleme. Însă avem 700 de mii de imigranți clandestini și e o situație care nu se poate menține. Și cu toții trebuie să dăm dovadă de o voință politică, ca guvern și prin serviciile noastre trebuie să luăm în sfârșit aurul de coarne, să soluționăm problema și de aceea vă rog foarte mult să dați dovadă de colaborarea uh, pe care se pare că mi-ați uh, promis-o aici. Deci avem nevoie de colaborarea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Diaz de Mera, un minut, doar un minut dorește să intervină. Un minut pentru că trebuie să începem voturile. Aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Domnule ministru, ați vorbit mult, însă ați spus puțin. În Parlamentul European, în acest Parlament, trebuie să știi să accepti criticile. Noi acceptăm criticile așa cum sunt acceptate și în Parlamentul Greciei. Nu retrag nimic din ce am spus, deoarece nu am jignit pe nimeni. Nu v-am jignit pe dumneavoastră. Eu nu v-am invitat să veniți în această comisie. Eu, când fac campanie electorală, subliniez eu, eu, ca să vadă că vorbesc la persoana întâi. Eu, când sunt în campanie de electorală, cu 10 zile înainte de alegeri, rămân la mine acasă și îmi fac campanie electorală. Nu vin în Parlamentul European să vorbesc mult și să spun puțin. Oricum, n-ați răspuns la întrebarea mea, domnule ministru. Ce vreți de la Parlamentul European? Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim, domnule Diaz de Mera. But one minute, please, Mr. Minister. Un minut. Nu. Cred că dumneavoastră trebuie să retrageți cuvintele. Eu nu am venit să, să vă văd pe dumneavoastră, nici nu m-ați invitat personal. Nu, președinția acestei comisii m-a invitat, deci trebuie să retrageți aceste cuvinte deoarece mi-a atribuit o intenție pe care nu o am și nu am avut-o. Eu am venit aici, am lăsat campania electorală din Grecia, deoarece cred că trebuie să uh, apăr apăr toate aceste probleme care țin de securitatea tuturor cetățenilor și e vorba de protecția drepturilor omului. Nu e o problemă personală, e o problemă politică și de-aia sunt astăzi aici. Asta una la mână. În al doilea rând, v-am spus patru lucruri pe care le vreau de la Parlamentul European și v-am spus că avem nevoie de colaborarea Parlamentului și a instituțiilor europene. Vă mulțumim, domnule ministru. Trebuie să încheiem această dezbatere aici. Vă mulțumesc, domnule ministru. To start, uh, with the vote. Acum începem voturile. Uh, uh, okay, Yes, Thank you very much. Thank you. Dear colleagues, then uh, let's start Dragi colegi, haideți să trecem la voturi. Avem trei voturi orientative pregătite pentru această după masă. Dragi colegi, vă rog să păstrați liniștea. Cine dorește să părăsească sala este rugat să o facă în liniște și cât mai repede, pentru că suntem deja în întârziere. Așadar, voturile. Primul vot este un vot orientativ despre proiectul de raport pentru o propunere de regulament al Parlamentului European, modificarea regulamentului de uh, stabilirea listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe. Raportor este domnul Dias de Mera. Doresc să-l rog, dacă dorește să ia cuvântul, dacă nu, vom trece direct la voturi. Nu? Deci vom trece direct la voturi. Un alt lucru care va fi foarte important pentru acest uh, vot este următorul. Doresc să cer membrilor să-și folosească cartela de vot. Doresc să uh, spuneți, vă rog, dacă cineva nu are cartela de vot pentru a vă ajuta și ar fi bine dacă v-ați obține cât mai repede cartela de vot dacă nu aveți. În acest moment, un membru al comisiei nu are cartela de vot. Începem votul. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Deschid votul. Există trei voturi în plus de la PP. Două voturi în plus. Unul. Ok, acum totul e în ordine. 30 de voturi pentru, 27 împotriva. Este adoptat. Amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru? Împotrivă? Cred că trebuie să verificăm. Deschidem din nou votul. Vă rog să votați. Din nou un vot în plus din partea grupului PP. În continuare. Ok, acum toate în ordine. Douăzeci de voturi pentru, 34 împotriva, 3 abțineri, deci se respinge. Trecem la amendamentul 28. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 29. Cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, vot pe părți, pe trei părți. Prima parte, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 12. Amendamentul 12 și 50, am, ambele identice. Cine este? Deci amendamentele 12 și 50 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Le-ați găsit? Ok. Amendamentul 49. Atunci, cine stă pentru? Împotrivă? Cred că trebuie să verificăm. Deschidem votul pentru amendamentul 49. Votul s-a închis. 26 de voturi pentru, 31 de voturi împotrivă, nicio abținere, deci este respins. Amendamentul 51 cu un amendament oral, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 52, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm. Deschidem votul la amendamentul 52. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 27 împotrivă, nicio abținere, deci se adoptă. Amendamentul 53, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, la fel, deci adoptat. Sau verificăm. Foarte bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 27 împotrivă, nicio abținere, deci se adoptă. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nu. Verificăm. Se deschide votul. S-a închis votul, 27 de voturi pentru, 24 împotriva, 6 abțineri, deci se adoptă. Compromisul 3, cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 16. Cine stă pentru? Împotriva, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17, cine este pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Deci verificăm amendamentul 17. Să deschis votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, nicio abținere, deci se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 19, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 4, cine este pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Trecem la amendamentul oral 2. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul 22. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 23. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 24. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 28 împotriva, nicio obținere, deci se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm și acest amendament. S-a deschis votul pentru amendamentul 7. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, 28 împotrivă, 2 abțineri. Deci se respinge. Trecem la amendamentul 25. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie să verificăm din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, 28 împotrivă, nicio obținere. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final va fi vot electronic. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. Deci 51 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului. Următorul vot este vot orientativ vis-a-vis -vis de propunerea de modificare a regulamentului numărul 562 pentru instituirea de norme comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circunstanțe excepționale. Doamna Weber, doriți să luați cuvântul în calitate de raportor? Nu? Atunci trecem la voturi. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. Compromisul 7. Cine este pentru? Verificăm. Atunci verificăm amendamentul 42. S-a deschis votul. Nu, deci verificăm amendamentul 42. Unii colegi au cerut să verificăm votul de la amendamentul 42. S-a închis votul.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 se adoptă. Amendamentul 12 la aliniatul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Vă rog să ridicați mâna. Haideți să repetăm. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 13 la lineatul 1 din introducere. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 67. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 68. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13 la aliniatul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 la aliniatul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 16. Cine este pentru? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13, aliniatul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 14, alineatul 1 și amendamentul 78 sunt identice. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 18, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 19, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 14, alineatul 4. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 82. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 85. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Dar putem verifica, desigur. S-a deschis votul. Cred că din partea grupului PPE este un vot în plus. Acum e totul în ordine. Deci votul s-a închis. 32 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, deci se adoptă. Ajungem acum la amendamentul 83. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, 25 împotriva, nici abținere, deci se adoptă. Amendamentul 86. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Domnul Coelho? Doamnă președinte, un scurt comentariu. Cred că pp ul se va abține la compromisul 20 și compromisul 6 pentru a da un mandat complet negocierilor cu Consiliul. În ciuda acestui fapt, considerăm că soluția de compromis se regăsește la amendamentul nostru 88 și ne-am bucurat dacă compromisul 20 ar fi aprobat pentru a obține un uh, mandat complet de negociere. Vă mulțumesc. Deci, votăm compromisul 20. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 90. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 91. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 92, îmi cer scuze, spune doamna președinte. Cine stă pentru? Amendamentul 92. împotriva, Abțineri. Se respinge. Da. Verificăm. Deschid votul. Vă rog să votați. S-a închis votul. 28 pentru, 28 împotriva, obținerea de deci se respinge. Amendamentul 15, aliniatul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Amendamentul 16, titlul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16, alineatul 1, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 93, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, Alineatul 2. Cine stă pentru? 16. Deci, alineatul 2. Cine stă pentru? Nu. Amendamentul 16. Alineatul 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 96. Cine stă pentru? Împotriva abținerii Se respinge. Ajungem la considerente. Amendamentul 19, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 20, votul este deschis. Votul este închis. 25 de voturi pentru, 31 împotrivă, nicio abținere, este respins. Amendamentul 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și votul final. Voi vom, vom vota electronic. Vă rog să votați. Votul este închis. 47 de voturi pentru, 7 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului, doamnei raportoare. Trecem la al treilea vot orientativ din această după-amiază. Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Domnule Moraes, ca raportor, doriți să luați cuvântul? Nu? Atunci putem începe votul. Amendamentul 121. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru? Împotrivă? Trebuie să verificăm electronic și uh, îi voi ruga pe deputat să, deschid, să ridice mâinile. De, votul este deschis. momentul 18. Votul este închis. 23 pentru, 33 împotrivă. Nicio abținere. Este respins. Vă rog să ridicați mâinile.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 Trecem acum la amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? abține? Este respins. Amendamentul Vom verifica electronic amendamentul 26, identic cu amendamentul 150. Deschidem votul electronic. Votul este închis. 22 de voturi pentru, 34 împotrivă, nicio abținere, este respins. Amendamentul 151, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 154 și 155 identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 153. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă. Nu este clar. Pentru că oamenii nu ridică mâna, așa că verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 32 pentru, 22 împotrivă, nicio abținere. Este adoptat. Trecem la compromisul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 36. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 37. Pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 192. L-ați găsit? Amendamentul 192. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 193. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 194 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm electronic. Vă rog să votați pentru amendamentul 194, votăm electronic. Se închide votul. 31 de voturi pentru, 25 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Compromisul 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Compromisul 41 două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 40, 42 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Amendamentul 220. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 49 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 52 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 53 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 58. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 59, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 60. Amendamentul 256, de fapt, cine este pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm electronic. Deschidem votul. Compromisul 254. Vă rog să votați. Închidem votul. 32 de voturi pentru amendamentul 254. 22 împotrivă, nicio abținere. Deci se adoptă. Trecem acum la amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 252. Sunt doamna președinte. Împotrivă. Nu ridică nimeni mâna. Dragi colegi, vă rog, ajutați-mă. 255 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este respins, spune doamna președinte. Haideți să verificăm electronic. 255, vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 23 de voturi pentru, 33 împotrivă, nicio abținere, se respinge. Compromisul 60. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 61. Avem două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. A doua parte a compromisului 61. Verificăm electronic. 33 pentru, 20 împotrivă, este adoptat. Trecem acum la compromisul 62. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Cine este împotrivă? Compromisul 62, încă o dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 63. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 57, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 65 pentru, prima parte. Cine este pentru prima parte? 65. Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 273 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 279 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 282. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că este respins. 283 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la referiri și considerente. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Employment 1 pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Vă rog să votați uh, amendamentul 1 al Comisiei de Ocupare. Votul este închis. 30 de voturi pentru, 24 împotrivă, fără abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Mă iertați, mă, doamna președinte. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 2 acum, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. FEM 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. FEM 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. FEM 4. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic, FEM 4. Votul este închis. 31 pentru, 2 se adoptă. FEM 4 a fost votat. Compromisul 4 acum cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 6. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se, se adoptă. Amendamentul 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? 581. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. Vă rog să ridicați mâinile. Votăm încă o dată 5 și 81. Votul este deschis. Votul este închis. 30 de voturi pentru, 23 împotrivă. Fără abțineri, se adoptă. Amendamentul 83. Cine este pentru? Împotrivă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 Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic amendamentul 105. Votul este deschis. Votul este închis. 32 de voturi pentru, 21 împotrivă. Nicio abținere. Se adoptă. Compromisul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 15. Mă iertați, spune doamna președinte, trebuie să votăm amendamentul 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 15. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 16. Pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. FEM 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. FEM 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Dacă e adoptat, vă rog să ridicați uh, mâinile, pentru că nu, nu văd deloc mâini ridicate. Dacă doriți, putem verifica. Dar vă rog pe viitor să ridicați mâinile. FEM 10, verificăm electronic, deci. Votul este închis. 29 de voturi pentru, 23 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. Să ridicați mâinile, pentru că nu văd mâinile, de aceea sunt greșeli. Favor. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Deschid votul. Închid votul. 28 pentru 23 împotrivă. O abținere. Se adoptă. 16 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm electronic întregul text. Deschid votul. Închid votul. 52 pentru o abținere. Nimeni n-a votat împotrivă. Felicitări, domnule Moraes. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru colaborare. Întrerupem reuniunea în așteptarea directorului Europol.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 So thank you for your patience, colleagues, and uh, now the last point on our... Colegi, acum trecem la următorul și ultimul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea domnului Wainwright, președintele Europol. Bun venit, domnule Wainwright. Ne veți prezenta noul raport privind tendințele în domeniul terorismului pe 2011. Vă dau cuvântul, după care membrii pot interveni. Aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru această ocazie de a vă prezenta anual raportul nostru anual privind terorismul. V-am distribuit copii electronice ale raportului uh, săptămâna trecută. Membrii cu siguranță că l-au citit, însă în următoarele 20 de minute voi spune care sunt principalele elemente printr-o prezentare PowerPoint. Imaginea terorismului este foarte diversă, acum cu o ideologie foarte uh, largă. Avem câteva forțe motrice, sentimente naționaliste, extremism religios și așa mai departe. Sunt tendințe care se pot modifica în funcție de evoluția situației economice și politice. De multe ori convingerile acestea ajung să ajung să se contopească cu alte convingeri diferite. În ceea ce privește delictele teroriste și alte acțiuni teroriste, ne amintim cu toții incidentul teribil din Norvegia de vara trecută, unde a existat un mix, un amestec de elemente personale cu elemente ideologice, un eveniment greu de prevăzut și greu de uh, preîntâmpinat. Și nu doar în Norvegia, și în Germania au existat cazuri, mai recent și în Franța, anul acesta la Toulouse. În mai multe state membre au fost arestați indivizi pentru pregătirea de atacuri teroriste și asta ne arată că trebuie să fim, să fim vigilenți uh, în continuare în ceea ce privește amenințarea teroristă. Iar reducerea numărului de atacuri de anul trecut uh, merită salutate o veste bună și se datorează unei uh, bune aplicări a legii, însă trebuie să înțelegem toate motivele și o vom face ulterior. A scăzut numărul de atacuri în Uniunea Europeană, o scădere care s-a menținut de-a lungul ultimilor ani. 174 de atentate, de atacuri au fost raportate în mai multe state membre, majoritatea în Franța, Spania și Marea Britanie. În Spania, atacurile separatiste au scăzut cu aproape 50% față de anul precedent. În total, în UE, 484 de indivizi au fost arestați pentru delicte care aveau de-a face cu terorismul. Au fost mai multe arestări pentru apartenența la organizații teroriste, pentru propagandă, pentru posesia de arme și explozivi și pentru uh, prezența în zone conflictive din alte uh, regiuni ale lumii. Așa cum s-a auzit în Norvegia și în Toulouse, nu doar organizațiile stabilite, cunoscute, sunt cele care duc la săvârșirea de astfel de acțiuni, ci și indivizii, grupurile mici, are loc o radicalizare care nu prea este detectată. În 2011, 79 de, de persoane au fost ucise de um, teroriști care au acționat individual în Norvegia și în Germania. Internetul Uh, ajută mult. Al-Qaeda și afiliații săi folosesc mult internetul, deoarece au o capacitate limitată de a direcționa uh, operațiunile de la un sediu centrat. Jihadul în peninsula arabic, arabă a fost, de exemplu, încurajat printr-o revistă electronică, prin uh, imagini video al Zawahiri, succesorul lui uh, Bin Laden, folosesc aceste forme de exprimare pentru a încuraja atacurile individuale jihadiste. În uh, imaginile acestea, jihadiști din Occident sunt încurajați să comită atacurile în țările lor de uh, rezidență, deci să nu se mai deplaseze în alte zone. În 2013 uh, au avut loc 153 de proceduri uh, judecătorești în 12 state membre. Acum, principalele activități teroriste în ceea ce privește finanțarea terorismului. Vedem aici că terorismul și organizațiile violente dau dovadă de mult pragmatism acum în ceea ce privește finanțarea folosesc metode cunoscute în care au încredere, metode legale, ilegale, donații de la simpatizanți și practici uh, extorsioniste. Luarea de ostatici, în schimb, este folosită pentru a cere răscumpărarea. E o formă care adună foarte mulți bani, mai ales în uh, islamul Maghreb. În Algeria, o italiancă a fost răpită în februarie anul trecut, după aceea o spanioloică și o altă italiancă în octombrie 2011. Occidentalii care călătoresc și lucrează în Africa, în Orientul Mijlociu, în zona frontierei între Pakistan și Afganistan, sunt țintele operațiunilor de răpire um, făcute de grupuscule, de grupuri uh, inspirate de Al-Qaeda. În ceea ce vrește luarea de ostate, cifrele au crescut cu cel puțin 24 de persoane, deci de la 8 la 24. Internetul este folosit de asemenea pentru a strânge bani în uh, scopul uh, activităților teroriste. Internetul înlesnește teror- activitățile teroriste și violente. Mijloacele de comunicare sociale atrag utilizatori și internetul e o cale de a ajunge la publicul țintă sau de a menține legătura cu alte organizații teroriste. Organizațiile folosesc internetul pentru o serie de obiective, cum ar fi instruirea, recrutarea, pentru a colabora cu alte organizații teroriste și pentru planificarea propriilor atacuri. Internetul, de asemenea, oferă noi posibilități de a duce la bun sfârșit atacurile, atacuri electronice asupra sistemelor de operare a, a infrastructurilor cruciale din statele membre. De exemplu, domeniul energiei sau al transporturilor, astfel de atacuri ar putea cauza tulburări majore, așa cum s-a văzut în situația virusului pentru uh, computere Stuxnet pentru a ataca o centrală nucleară de, de îmbogățire a uraniului din Iran. Acel atac însă nu a fost făcut de o organizație teroristă. Jihadul electronic și Al-Qaeda încurajează de ceva timp folosirea unor astfel de atacuri electronice și există deci un potențial pentru a vedea astfel de atacuri, deși încă nu au avut loc. Există campanii cibernetice făcute de mai multe grupuri și factorii tehnologici și sociali pot duce la o convergență pentru sporirea acestor atacuri. În UE Există o zonă nișă, era o zonă nișă, acum a devenit practic o zonă importantă de activitate. De asemenea, prin creșterea activismului a apărut un nou model online pentru a crea dezordine prin intermediul unor uh, indivizi care acționează de unii singuri. explozibili. Aici uh, există motive de îngrijorare deoarece e ușor să aduni componentele, poți obține informații uh, în mod deschis și precursorii chimici pot fi obținuți legal peste tot în Europa. Folosirea de explozibili comerciali e în scădere însă, deoarece a crescut monitorizarea și controlul efectuat de autorități. Cazul Breivik din Norvegia arată cât de ușor e să obții precursorii chimici dacă vrei. Acum un scurt rezumat pentru fiecare formă de terorism. Al-Qaeda. Spuneam că aici situația e diferită, e diversă. În 2011 au existat atacuri uh, făcute de grupuri inspirate, afiliate la Al-Qaeda sau de grupuri care aveau legătură cu Al-Qaeda, deci situația e destul de diversificată. Trebuie spus însă că statele membre nu au raportat niciun atac terorist uh, din partea Al-Qaeda direct în 2011. Uciderea a doi soldați americani în Germania de către un individ în martie a fost un atac uh, cu motivație religioasă. E vorba de extremismul uh, existent în Germania, deci la nivel național, și de greutatea de a monitoriza astfel de persoane. 122 de persoane au fost uh, arestate din cauza afilierii la Al-Qaeda sau a legăturilor cu Al-Qaeda. Mulți au fost uh, arestați deoarece erau bănuiți de apartenență. 17 au fost atacați pentru faptul că pregăteau atacuri teroriste. Terorismul, uh, rețelele terorism naționale, religioase, în care sunt activi mai ales jihadiștii care se întorc Uh, acasă sunt în continuare o amenințare. În uh, Uniunea Europeană au existat astfel de grupuri în Marea Britanie și în Germania. Patru persoane au fost arestate în Germania în aprilie și în decembrie. Erau persoane care aveau uh, legături cu responsabilii principali ai Al-Qaeda. Între timp, a fost ucis Osama Bin Laden. Un eveniment important, cel puțin simbolic, și a avut un impact uh, redus totuși în ceea ce privește amenințarea generală de atacuri. Toate amenințările de răzbunare pentru moartea sa nu s-au materializat. Acum, terorismul separatist. 110 atacuri au fost uh, atribuite uh, Anul acesta au scăzut foarte mult activitățile teroriste ale ETA și ale altor grupuri care sprijineau ETA după ce această organizație a anunțat uh, încetarea focului. În Spania, uh, Franța și Portugalia au uh, avut loc multe arestări și ETA a ajuns să, să nu mai aibă atât de multă putere. A fost anul când s-a, când s-a anunțat uh, încetarea focului și uh, sfârșitul uh, extorsiunilor. Însă există în continuare uh, eforturi de recrutare din partea acestei organizații. Deci ei nu s-au predat și nu au anunțat că își vor dizolva această organizație. Din experiența trecută tragem concluzia că ETA ar putea relua activitățile teroriste în orice moment pe viitor. Deci trebuie să fim foarte atenți. Irlanda de Nord. Aici grupările teroriste sunt principala amenințare la securitatea națională, mai ales în ultimii doi ani. Aceste grupuri uh, s-au arătat capabile să bombardeze, să aibă atacuri, mai ales la adresa forțelor de securitate. Un polițist catolic a fost ucis în aprilie și a fost uh, primul atac din 2009 încoace, făcut de um, trupele republicane dizidente. În ceea ce vește pe cacaul, aici amenințarea e în scădere, însă Europa e foarte importantă mai ales pentru pregătire, pentru propagandă și pentru recrutare. Grecia, Italia și Spania au spus că organizațiile anarhiste și de extremă stângă au făcut 37 de atacuri. E o scădere față de anul precedent, când au fost 47 de atacuri. Și aici au fost mai ales uh, atacuri legate de incendiere a clădirilor uh, guvernamentale. 42 de indivizi au fost arestați pentru uh, astfel de delicte. Infrastructura feroviară a fost mai ales atacată în Germania, Italia și Finlanda. În octombrie, 18 uh, bombe improvizate au fost descoperite pe infrastructura feroviară din Germania și au spus, cei care au revendicat atacul au spus că era din cauza atacurilor, din cauza implicării Germaniei în Afganistan. De asemenea, anumiți anarhiști încep să facă atacuri și din motive ecologiste. E o tendință care a început în 2010. Terorism de extremă dreapta. 1 în Spania, în 2011, în noiembrie, când în uh, Spania a avut loc incendierea unei companii, unei uh, edituri. În Germania, cinci indivizi au fost arestați, deoarece erau implicați în organizații uh, extremiste de dreapta, național-socialiste, ilegale, care aveau legătură cu o serie de crime săvârșite între 2001 și 2007. Breivik, de asemenea, a fost un caz cu uh, o dimensiune ideologică de extremă dreapta, însă nu putem face legătura directă cu un grup înființat de extremă dreaptă. Acum, recrutarea și distribuția de propagandă. Și aici suntem foarte uh, îngrijorați. Internetul joacă un rol important, precum și platformele sociale. care uh, muzica White Power este promovată. Statele membre, în ceea ce privește terorismul cu o singură revendicare, aici niciun caz nu a fost uh, raportat. Însă au existat multe incidente care nu au fost raportate poliției. Sunt activități uh, întreprinse de extremiști pentru drepturile animalelor sau uh, cei care militează pentru mediul înconjurător. Și pe viitor, aceste grupuri ar putea colabora cu alte grupări uh, extremiste. Ajung la concluzii. Tendințele și perspectivele de viitor care se desprind din raportul nostru. Principala caracteristică e că există amenințări diferite. Bineînțeles, ne dăm seama că moartea lui Bin Laden și altor lideri teroriști a fost semnificativă, însă n-a avut un impact uh, imediat asupra activităților teroriste din Uniunea Europeană. Al-Qaeda însă cere acum uh, un jihad individual uh, la nivel mic, din ce în ce mai mult, și credem că cu cât se fac mai multe presiuni asupra liderilor Al-Qaeda, cu cât va, atât va fi mai greu să organizeze atacuri de mare amploare și să recruteze uh, persoane în Occident. Și după cum vă spuneam, nu doar Al-Qaeda încurajează sau recurge la atacurile individuale. Am văzut asta în Norvegia însă Al-Qaeda este principala amenințare asupra societății occidentale și organizațiile afiliate sau inspirate de Al-Qaeda cu siguranță își vor menține ideea de a ataca uh, țintele din Occident. Să ne gândim aici, de exemplu, la Olimpiada de la Londra. Deci cresc din ce în ce mai mult uh, ploturile individuale. Internetul, după cum spuneam, poate crește influența acestor grupuri și prin uh, posibilitățile de mobilitate, aceste grupuri pot avea o influență sporită Bineînțeles, mulți pot fi radicalizați fără să fie niciodată recrutați. Și evoluțiile recente arată că există factorii tehnologici și sociali care pot avea o convergență care să ducă la săvârșirea de atacuri motivate electronic. De asemenea, extremiștii de dreapta au ajuns la un nivel uh, diferit, crescut și nu cred că ar trebui să subestimăm amenințarea care vine mai ales din partea unor uh, teroriști individuali sau a unor organizații ilegale care pot uh, duce la bun sfârșit astfel de atacuri. În ceea ce privește rezumatul uh, domeniilor în care suntem implicați. Noi credem că trebuie să ajutăm statele membre să facă anchete cât mai aprofundate prin sprijinul strategic. Am făcut-o în Norvegia anul trecut, am uh, mobilizat uh, reacția de primă reacție, e o platformă de experți contra terorism și avem mai multe capabilități, cum ar fi o bază de date privind persoanele suspecte și, de asemenea, un sistem de monitorizare a propagandei extremiste pe internet. Anul acesta am uh, colaborat mai bine cu SUA, mai ales în ceea ce privește combaterea extremismului violent. Aici avem un proiect bilateral uh, cu o serie de parteneri americani sub călăuzirea Ministerului de Interne american. Au avut loc conferințe între specialiști americani și europeni din statele membre și din state federale sau de la nivel local din SUA. Aceasta a dus la un schimb de opinii, de bune practici, la vizite la centrele de coordonare de aici și din SUA și a dus la propuneri privind o mai bună combatere și monitorizare a acestui fenomen în cadrul societăților noastre. Vom colabora de asemenea și pe viitor cu INTCEN și cu așa numitul Situation Center din Uniunea Europeană și cu alte agenții. Am încheiat, doamnă președinte, mi-a luat mai mult decât speram, mă scuzați și, bineînțeles, sunt dispus să vă răspund la orice întrebări. Vă mulțumim, domnule Wainwright. O listă lungă de persoane care vor să intervină, îi voi citi. Însă, înainte îi dau cuvântul domnului Diaz de Mera. Muchas gracias, señora presidenta. Y muchas gracias, señor director, por Mulțumesc și mulțumesc, domnule director, pentru faptul că ați venit aici și că ne-ați făcut această prezentare a raportului privind situația actuală și tendințele. Dați fiindcă suntem prieteni. Și eu sprijin uh, rolul Europol deci, dat fiind acest lucru, cred că pot să fac câteva critici la adresa acestui raport. Bă, He analizado eh, lo he... Citi raportul, l-am analizat, am subliniat multe lucruri acolo. Și sunt dezamăgit de mai multe lucruri. Nu are de a... Astea nu au de a face cu mandatul clar pe care îl aveți dumneavoastră. Se vorbește aici de tendințe și de perspectivele pe viitor. E un raport în care nu se vorbește deloc de cauze, nici de impact, nici de eficacitate. E un raport descriptiv, practic, care se bazează pe informațiile furnizate de statele membre și de informațiile date de state terțe. Eurojust, Eurojust, Europol și alte surse deschise sunt la originea acestor informații. Deci e un raport care nu face decât să descrie situația. Și mă gândesc că pentru următoarele rapoarte ar trebui să vă gândiți și la niște recomandări pentru statele membre. În raport nu apar deloc recomandări. O altă chestiune la care vreau să mă refer. Poate că există alții care au alte motive, însă eu unul aș evita să vorbesc de terorism cu orientare religioasă. Mie nu mi se pare corect să vorbim de terorism cu orientare religioasă. Deoarece această expresie definește greșit acest fenomen. Eu cred că e mult mai bine și în unele părți din raport apare această formulare. Eu cred că e mai bine să vorbim de orientare jihadistă deoarece jihadul e definit. Știm ce vor jihadiștii. Jihadul, de asemenea, e și o luptă internă pe calea rugăciunii, însă nu la cel jihad ne referim noi, ci la cel combativ, la război. Și ar trebui să spunem asta clar. Acestea fiind spuse, aș vrea să ne referim mai precis la amenințările care există pe internet, să ne referim la cei care acționează de unii singuri și care sunt atât de greu de detectat și să vorbim și despre legătura pe care o negăm de foarte multe ori, deși asta e doctrina 1. deci să vorbim de legătura între terorism și crima organizată. Domnule director, aici este menționată organizația PKK. Îl cunoaștem cu toții pe Abdullah Osalam, care încă e uh, la închisoarea din uh, Marea Marmara, în Turcia. Și știm că această organizație teroristă PKK are surse de finanțare prin traficul de heroină. Știm ce se întâmplă și cu organizația FARC în America Latină, însă ne-am dorit să faceți vreun comentariu cu privire la aceste trei lucruri. Deci, amenințarea pe internet, cei care acționează de unii singuri și legătura dintre crimă organizată și terorism. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Romero Lopez. Grazie, președinte. Mulțumesc! su presencia aquí. mulțumesc domnului Warwick pentru prezența dumnealui aici. Într-adevăr, datele din acest raport nu ne aduc nimic nou față de ceea ce credeam noi că se face în ceea ce vrește combaterea terorismului. Uh, care este trăsătura terorismului pe teritoriul european acum. Aceste atacuri individuale, greu de prevăzut, prin urmare, e vorba aici de o amenințare a cărei principală trăsătură e tocmai aceasta. O previzibilitate foarte dificilă. Și situația diferită, deoarece fiecare țară e diferită, însă mai ales e foarte greu să vezi dincotro vine amenințarea. Însă, ceea ce am observat în toată această perioadă e următorul lucru. Există anumite măsuri pe care statele membre nu le iau și pe care ar trebui să le ia cu cât mai urgent, și anume controlul explozivilor. Ați spus că precursorii chimici sunt foarte ușor de cumpărat, legal, în statele membre. Și avem și directiva de precursori pentru elaborarea de droguri și e clar că și în acest domeniu ar trebui să controlăm toate aceste substanțe precursoare pentru a evita cel puțin acest tip de terorism terorism care se autofinanțează, se autoalimentează și care nu are nevoie nici de rețele, nici de contacte, nici de finanțare străină din exterior. Deci pur și simplu, cu niște informații pe care le iei de pe internet și cu posibilitățile oferite de statele membre, poți să uh, fabrici o bombă foarte periculoasă. Și aici nu e vorba doar de posibilitățile oferite de internet și nu e vorba doar de ușurința cu care poți cumpăra explozivi. E vorba de asemenea și de terenul fertil care este generat într-o societate și care face posibilă existența terorismului. Și îmi place ce a zis domnul Diaz de Mera, să fim foarte atenți atunci când vorbim de terminologie. Uh, E foarte important să explici acest fenomen cu terminologia adecvată. E foarte important să nu cădem aici în plasa populismului, mai ales în campaniile electorale, deoarece asta e groaznic chiar și fenomenele izolate, care nu au nimic de a face nici cu religia, nici cu nimic, ci pur și simplu cu niște circunstanțe personale. Deci astfel de uh, acțiuni ar putea fi incluse într-o anumită categorie și n ar face până la urmă să analizăm greșit lucrurile. Deci să nu uităm care sunt condițiile fertile, de ce e posibil să săvârșești astfel de acțiuni și trebuie să ne gândim cum putem eradica acest fenomen. Există coduri penale pentru a penaliza, de exemplu, apologia terorismului. Nu știu dacă și mie pare rău că nu sunt recomandări pentru statele membre, însă e clar, trebuie actualizate codurile penale pentru a combate acest fenomen. Și ceea ce trebuie îmbunătățit Uh, fără nicio îndoială, e cooperarea polițienească și judecătorească. Și nu vorbesc de ce poate face Europolul în exterior, e și asta un capitol foarte important. Să ceea ce facem noi pe teritoriul european este absolut esențial. Și dumneavoastră care aveți această răspundere, cu siguranță aveți multe idei în legătură cu bunătățirea uh, cooperării polițienești și judecătorești, care nu e atât de bună pe cât ne-am dorit noi. Și, în ultimul rând, finanțarea terorismului. Într-adevăr, și aici un alt capitol important. Există directive pentru a studia spălarea de bani care provin uh, din terorism și ar trebui să se facă un follow-up, să se vadă ce se întâmplă cu aceste directive, cu aceste legi care există în statele membre. Deci trebuie să ne asigurăm că într-adevăr sunt uh, urmărite aceste surse de finanțare. Deci să folosim instrumentele pe care le avem. Și asta mai ales aici în Europa, deoarece nu putem să vedem ce se întâmplă cu finanțarea terorismului în, st- în statele arabe, însă în Europa putem vedea exact care sunt căile de finanțare a terorismului. Și aici intervine răspunderea statelor membre. Și agenția dumneavoastră, care are competențe în acest domeniu. Vă mulțumesc! Doamna Hankiș. Vă mulțumesc. În primul rând, trebuie să mulțumesc domnului Wainwright pentru această prezentare. Cred că acest uh, raport este util și duce la noi idei pentru cei care îl citesc. Ridică în același timp câteva întrebări și, și eu am câteva unele întrebări față de acest raport. În primul rând, organizațiile non-profit sunt menționate în acest raport ca entități care ar putea pune la dispoziție um, finanțări, finanțarea unor grupuri teroriste. Aș dori să știu dacă aveți o imagine mai clară despre asemenea organizații din Uniunea Europeană care ar putea finanța activități teroriste, pentru că cred că acest punct este un uh, punct esențial în finanțarea terorismului, rolul uh, ONG-urilor și a asociațiilor non-profit. Apoi, raportul sublinează legătura atât mai importantă între infracționalitatea organizată și terorismul. Ce înseamnă acest lucru? Există ocazii de afaceri ad hoc sau apariția unor grupuri sau uh, Uh, unirea unor uh, grupări teroriste cu grupări infracționale. Deci este un fenomen uh, sistematic sau asemenea contacte se petrec în mod întâmplător. Apoi, există vreo legătură și dacă da, ce fel de legătură există între ex, activitățile violente de extremă stângă și extremă dreaptă? grupurile de stânga uh, extremiste, oare sprijină grupurile de extremă dreaptă, Pentru că cred că ar putea exista asemenea exemple în Europa de Est. Deși este vorba de ideologii diferite, acestea au aceleași scopuri. Instabilitatea. Și mă întreb dacă extremiștii de dreapta sunt, uh, sunt sprijiniți de state din afara Uniunii Europene, cum ar fi Iranul. Um, au existat câteva sugestii în acest uh, sens, nu există dovezi de sigur, dar s-a sugerat că grupuri de extremă dreaptă au fost sprijinite din punct de vedere financiar din partea unor state cum ar fi Iranul, dar și altele. După cum a menționat colegul meu, aș dori să întreb și eu ce instrument avem la dispoziție pentru a limita accesul uh, la anumite instrumente, care ar fi instrumentele disponibile pentru a controla sectorul privat. O altă întrebare pe care aș dori să pun. Există o cooperare între diferitele grupuri etnice și um, religioase? De exemplu, Um, în uh, teritoriul uh, cecen. Știm că există diferențe ideologice care fac o asemenea cooperare imposibilă. Am citit diferite articole care se referă la uh, o asemenea cooperare, problemele ridicate de asemenea cooperare. Eu nu cred că suntem în această situație. Și ajung la ultima întrebare. Am înțeles oare bine că procesul de diversificare este sprijinit de faptul că um, centrale teroriste sprijină tot mai mult celulele uh, solitare și activitățile unor actori solitari uh, teroriști. Pentru că, dacă am înțeles eu bine, aceasta este o nouă fază de diversificare diferită de tendințele trecute. Și ultima întrebare, sau ultimele mele cuvinte, sunt de acord cu domnul Dimera, uh, poate ar fi mai bine să folosim expresia uh, jihadism și nu religie, pentru că oamenii uh, cu convingeri religioase nu sunt mon, mon neapărat teroriști și cred că aici uh, am putea să avem o problemă. Mulțumesc, doamna Hanchi și doamna Bosfurt, acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doresc să-i mulțumesc uh, directorului Europol pentru prezentarea dumnealui. Trebuie să spun că sunt de acord cu dumnealui în momentul în care, am spus că, în care a spus că a subestimat amenințarea pusă de extrema dreaptă. Această amenințare, într-adevăr, a fost sub, subestimată. Am văzut asasinatele din Germania, unde un grup de extremă dreaptă a fost posibil ca ani de zile să nu fie descoperit de autorități, a reușit să comită aceste asasinate. Și aș dori să știu dacă Europolul are o privire de ansamblu asupra situației din statele membre, pentru că, din câte știu eu, în Germania s-a efectuat o anchetă și s-a pus foarte clar că amenințarea a fost subestimată. Dar cred că s-ar putea să există un aspect uh, trans, uh, transnațional al acestei amenințări și mă întreb ce ar putea, ce ar trebui să facă Uniunea Europeană în acest punct de vedere. Examinând uh, raportul Europol, mi se pare că lipsește o posibilă recomandare în, despre abordarea pe care ar trebui să avem față de această amenințare, care într-adevăr a fost uh, subestimată până acum. Acum, în legătură cu Turcia. De curând s-a luat o decizie de a extinde colaborarea cu Turcia la diferite niveluri, unul dintre aceste niveluri fiind combaterea terorismului. Când vine vorba de combaterea terorismului, cred că am putea face mai multe lucruri în Uniunea Europeană. A fost uh, amintită finanțarea activităților PKK, PKK din Uniunea Europeană și uh, eu am o întrebare legată de decizia de a avea o cooperare mai bună, decizie care a fost luată în urmă cu mulți ani și mă întreb de ce nu s-a ajuns la această cooperare mai bună, pentru că și Turcia ar avea mult de câștigat în urma unei cooperări consolidate. Din punctul de vedere al cooperării polițienești, mă întreb ce ar trebui să uh, facem pentru ca aceasta să funcționeze mai bine. Vă mulțumesc, doamna Zipă, la cuvânt. Vă mulțumesc, doresc să mă limitez la două puncte. În primul rând, aș dori să întreb un lucru în legătură uh, cu cifrele amintite de dumneavoastră. 174 de atacuri teroriste în anul 2012. Poate ați putea să ne dați mai multe detalii împotriva cui au fost adoptate aceste uh, atacuri și apoi uh, acele 153 de cazuri de proceduri penale în anul 2011. Aș dori să știu cât de departe au ajuns aceste uh, procese și care sunt capetele de acuzare concrete. Ultimul punct este pentru mine foarte important pentru că mie mi se pare că există o confuzie în momentul în care se folosește termenul terorism. Tocmai am auzit că nu ar trebui să vorbim despre terorism din motive religioase. Eu aș fi de acord cu acest lucru, dar aș avea probleme și cu conceptul, cu termenul jihad. Pentru că și în interi- interiorul islamului există interpretări diferite a cuvântului uh, jihad, jihadism. Deci, jihad nu poate, nu trebuie să însemne neapărat o, un conflict armat, ci și încercarea de a convinge pe altcineva. Deci și folosirea acestui termen ar fi greșită. Și cred că propria noastră istorie ne arată foarte clar că niciodată religia nu este motivul de a purta un război, ci întotdeauna este pretextul pentru a purta un război. M-a iritat de asemenea numirea uh, activiștilor uh, care susțin uh, uh, dreptul, uh, care protejează animale și mediul înconjurător. Eu nu sunt un jurist, dar pentru mine terorism înseamnă că un, o grupare duce la o teamă în cadrul unei societăți pentru că își dorește modificarea sistemului social când vine vorba de activiști care protejează uh, drepturile animalelor sau activiști care apără uh, uh mediul înconjurător, aceștia nu-și doresc schimbarea sistemului social, ci au uh, revendicări specifice adresate unei măsuri specifice. Deci, desigur, încalcă legea prin uh, activitățile lor, dar nu cred că pot fi considerați teroriști. Deci aș dori să știu uh, care sunt uh, punctele de legătură cu terorismul pentru aceste uh, organizații și pentru acești activiști. Vă mulțumesc, domnul Weidenholzer. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doresc și eu să mulțumesc din inimă pentru acest raport, pentru că cred că este foarte bine să ai o privire de ansamblu vis-a-vis -vis de potențialele amenințări la adresa unei societăți. După părerea mea, este foarte bine că avem această instituție, Europol, cu toate că aș avea unele remarci critice. Eu aș dori să vă întreb care este uh, uh, analiza teoretică pe care vă bazați ce înțelegem prin terorism, și cum s-a ajuns la uh, crearea acestor categorii. Este reflectată această catalog, uh, aceste categorii se bazează pe o analiză teoretică sau este vorba de o analiză bazată pe dovezi descriind fenomenele așa cum se manifestă ele. Cred că ar fi important să investim puțină energie în, în uh, acest demers, să înțelegem ce înseamnă terorismul într-un context european și să plecăm, să ne îndepărtăm puțin de la această analiză care se bazează pe dovezi manifestările acestui fenomen. Aș dori deci să știu dacă uh, există legături între diferitele ideologii sau se folosesc pur și simplu concepte. Apoi, o altă întrebare. Cum um, considerați, care considerați că sunt factorii care uh, ar împiedica activitatea instituției dumneavoastră? Ar fi foarte important și pentru noi să știm acest lucru în momentul uh, în care vom, uh, în care vom discuta bugetul necesar pentru această instituție, pentru această uh, agenție. Și ultima întrebare, care considerați că sunt nevoile din punctul de vedere al calendarului deci mă interesează pe mine să știu cât de importantă este combaterea, cât timp consumă combaterea terorismului în comparație cu celelalte activități pe care le are Europolul. Deci este o prioritate, consumă foarte mult timp combaterea terorismului. Aceasta ar fi întrebarea mea finală. Vă mulțumesc, doamna Intveld. Vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, Deși cred că acest raport nu este științific 100%, dar este important să vedem care sunt uh, tendințele și este îmbucurător să vedem că a scăzut numărul de atacuri și, pe de altă parte, a crescut numărul condamnărilor, dacă am înțeles eu bine lucrurile. Este interesant de asemenea să auzim că se cer în acest context tot mai multe măsuri. Spre deosebire de domnul Diaz de Meira, nu cred că ar trebui să faceți unele recomandări. Cred că raportul arată exact cum ar trebui. Ne prezintă o imagine, ne prezintă tendințele uh, de recunoscut în terorism și factorii decizionali politici trebuie să tragă concluziile necesare. Sunt de acord cu cele spuse de doamna Zipel. Și eu am probleme legate de termenii folosiți. Cred că sunt uh, folosite diferite definiții și nu uneori se recurge la o judecată de valoare ce tip de terorism este mai grav decât altul, pentru că uneori terorismul sună mai grav decât extremism uh, violent sau separatist, dar până la urmă este vorba de același lucru. Sunt uciși alți oameni, de unii oameni, pentru uh, obiective politice sau nu. Și, la fel ca doamna Sipel, cred că ar trebui să discutăm mai degrabă despre pretextele folosite și nu despre motivele reale din spatele acestor atacuri. Cred că ar trebui să avem o singură definiție, un singur termen, terorism, indiferent, de revendicări, de, pretexte, de pretextele folosite. Îmi aduc aminte de raportul de anul trecut în care se descria un incident, uh, un conflict între uh, extremiști de stânga și de dreapta. Ei bine, un asemenea incident nu poate fi considerat a fi Uh, o activitate uh, terorismă. În raport vă referiți de asemenea la um, uh, comportamentul violent împotriva populației Roma. Nici aceste activități nu, nu consider că pot fi categori, considerate a fi teroristă. Deci, până la urmă, nu este o problemă ideologică, pentru că Uh, astfel determinăm și ce instrumente folosim pentru a combate acest fenomen. Și am văzut, atât în practică cât și în acest raport, că uh, linia între uh, serviciile de informații și autoritățile de punere în aplicare a legii sunt tot mai confuze. Deci, Cred că acest subiect este unul foarte important și am impresia că definiția și domeniul uh, raportului dumneavoastră devine tot mai larg, vă ocupați de activități infracționale tot mai, uh, tot mai multe și haideți să vedem îndeaproape care sunt definițiile, haideți să definim cât mai clar domeniul la care ar trebui să se refere raportul dumneavoastră. Apoi, un alt punct referitor la eficacitate. Cred că aceasta face parte parțial din raportul dumneavoastră pentru că descrieți uh, cumva metodele de combatere a terorismului și la fel ca alții care au luat deja cuvântul și eu sprijin o cooperare mai strânsă. De fapt, cred că fără o cooperare mai strânsă nu vom putea deveni mai uh, eficienți. Mă tot repet cu acest lucru, dar cred că toate cazurile majore de terorism pe care le-am văzut uh, în ultimii 10 ani, am văzut după aceea, de fiecare dată, că uh, cei care au făcut aceste acte de terorism erau deja cumva uh, urmăriți, monitorizați de serviciile de, de, de informații sau de autorități. Și nu știu de ce uh, ace- această persoană care era pe lista de persoane care nu aveau dreptul să zboare în uh, Statele Unite ale Americii, de ce nu a fost uh, arestată de autoritățile franceze? De ce trebuie să monitorizăm zeci de milioane de oameni, să avem o listă cu asemenea persoane și nu li se întâmplă nimic? Deci ceva nu funcționează uh, fundamental. În Germania, la fel, persoanele respective erau urmărite Uh, organizația respectivă era infiltrată de serviciile secrete în urmă cu 13 ani deja. Deci, de ce uh, creăm uh, sisteme imense de monitorizare a cetățenilor, uh, majoritatea nevinovați, creăm baze de date imense și uităm, uităm pe tocmai uh, pe cei care ne interesează de fapt. Desigur, avem o problemă cu acești uh, actori lup singurati sau oricum doriți să le spuneți. Nu e un lucru nou. Uh, au existat întotdeauna și primul război mondial a fost cauzat de un lup singuratic în, într-un mod, dar uh, evident, acum au un impact mai mare, uh, ucid tot mai, mulți, uh, tot mai mulți oameni prin atacurile lor. Da, deci trebuie să îi uh, monitorizăm cât mai uh, bine, pentru că trebuie să ne asigurăm că aceștia nu vor submina statul de drept și democrația. Deci, după cum am spus, susțin să nu luăm mai multe măsuri, ci că acestea să devină mai eficiente. Și mă apropiu de sfârșit, uh, doamnă președintă. Ultimul lucru pe care doresc să-l spun este că sprijin de asemenea o cooperare strânsă cu Statele Unite, dar și cu alte state terțe, dar mărturisesc că uh, mă îngrijorează cuvintele dumneavoastră. Spuneți că suntem ghidați de Ministerul de Interne din Statele Unite. Eu nu mă gândeam la o asemenea uh, cooperare. Vă mulțumesc, domnul Ilcev uh, are ultimul cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Voi încerca să fiu concis pentru că Deja au fost abordate majoritatea subiectelor de către colegii mei. Această discuție e foarte interesantă și cred că ar fi trebuit să fi fost începută în 2009, ar fi trebuit să începem aceste dezbateri uh, cu mult timp uh, în urmă, pentru că am fi putut uh, discuta mai de mult multe chestiuni importante. Să vorbim despre jihadism, dar există și salafism, există și wahabism. Și uh, vă pot da un exemplu foarte interesant. În urmă cu trei săptămâni la Comisia AFET, colegii au insistat să spunem că lângă Sarajevo există o uh, comunitate wahabită, veterani din Bosnia-Herzegovina, care au uh, luptat de partea musulmanilor. Acum uh, sunt uh, cetățeni ai uh, Bosniei, dar duc o viață foarte liniștită și foarte pașnică. Însă acest lucru nu s-a regăsit în raportul privind evoluțiile din Bosnia-Herzegovina. E foarte greu să clasificăm lucrurile. Trebuie să fim, prin urmare, foarte atenți când definim sursele anumitor fenomene. Într-un astfel de raport, eu cred că ar trebui să avem criterii mai stricte. Răspunderea nu trebuie să stea doar pe umerii uh, autorilor. Nu ar trebui uh, ca domnul Wainwright să fie responsabil de tot. Ar trebui să uh, se ceară informații precise din partea serviciilor statelor membre. De exemplu, la pagina 14, dacă nu mă înșel, apar, apar o listă cu 14 state membre. Aceste state raportează arestările uh, anumitor persoane cu legături uh, cu Al-Qaeda. Cred că acest raport poate include și informații în legătură cu anchetele desfășurate de aceste state. În urmă cu trei ani, vă pot da un exemplu din țara mea, din Bulgaria. A avut loc o campanie foarte răsunătoare împotriva islamiștilor din um, anumite state, state din zone de munte. S-au derulat operațiuni foarte ambicioase la scară um, atât de largă, atât de amplă, încât uh, serviciile aproape că au generat o um, răscoală între cetățeni care vreau să-și apere imamul. Până la urmă, s-a dovedit că nu exista niciun fel de specialist care să fie capabil să citească literatura confiscată care era în arabă și nu era niciun interpret care să uh, poată răspunde la întrebarea ce predică acest uh, imam șaria, uh, viziuni, opinii radicale sau e vorba de texte cu caracter general. Trebuie să ne asigurăm dacă acolo unde există, uh, dacă mediile sunt fertile pentru extremism sau nu. Cred că alinatul 5 ar trebui să se numească în continuare terorism uh, cu motivație religioasă. Uh, a existat și jihadul, creș- jihadul creștin, așa cum uh, și știm cu toții. S-a terminat cu cruceadele și jihadul islamic nu s-a terminat încă. Jihadul creștin uh, avea ca scop eliberarea Ierusalimului. Jihadul uh, islamului, islamic dorește să elibereze lumea și nu trebuie să ne fie, să elibereze întreaga lume și nu trebuie să ne fie teamă să spunem acest lucru. Pentru că Uh, vor exista în continuare tineri care în loc să bucure de viață se vor arunca în aer. Familiile lor îi declară eroi și exemplul uh, lor este descris și glorificat. Doamna președinte, interpreții au fost de acord să ne mai acorde 10 minute. Vă rog uh, să faceți observațiile de concluzie în 10 minute, domnule Wainwright. Mulțumesc foarte mult uh, membrilor pentru comentarii și pentru întrebări. Foarte mulți uh, ați vorbit despre definiția terorismului. Într-adevăr, acesta a fost subiectul unei dezbateri ample între uh, statele membre ale Uniunii Europene pentru mulți ani. Faptul că mulți dintre noi din această cameră și din Uniunea Europeană avem diferite uh, definiții ale terorismului, uh, arată clar că există o lipsă de armonie și înțelegere comună în Uniunea Europeană. Mai multe state membre au definiții diferite ale terorismului, lucru nesurprinzător, dat fiindcă statele membre au experiențe diferite cu acest fenomen și că până acum uh, cu toții am eșuat la nivel european să găsim o definiție comună. Acest lucru uh, se reflectă și în modul mecanic în care se uh, elaborează raportul uh, nostru. Acest lucru se face pe baza deciziilei concluzii Consiliului care arată cum se face un raport. Există un grup de consiliere și acesta se ocupă de elaborarea raportului în fiecare an, informat din experți din multe state membre. Uh, în acest an, acest grup de consiliere ne-a uh, sfătuit să folosim acest termen despre care s-a vorbit. Sunt uh, pot înțelege și pot fi chiar de acord cu unele comentarii făcute azi în legătură cu jihadiștii și cu teroriștii. Sunt de acord uh, cu doamna Invelt, în special, că ar trebui să clarificăm această definiție. La aceasta se reduce totul până la urmă. Sunt de acord. Uh, E adevărat că pare că vin cu scuze ușoare, dar uh, e adevărat că la nivelul european există o lipsă de înțelegere comună. Raportul însă trebuie să fie uh, elaborat pe baza uh, contribuțiilor statelor membre. În măsura în care vom defini terorismul în funcție de ceea ce ne furnizează statele membre, Uh, noi vom număra numărul uh, de, de atacuri aș, pe baza raportărilor făcute de statele membre. Dacă un atac este considerat uh, terorist de către Germania, conform codului penal german, acesta nu e posibil să nu fie interpretat la fel în Spania sau în regatul țărilor de jos. Noi uh, numărăm aceste atacuri în mod mecanic, pe baza cifrelor care ne sunt transmise de statele membre. Mi-ar plăcea să avem un sistem mai bun, mai uh, solid. Am creat uh, acest grup de consiliere. Eu aș vrea să consider și Comisia Libe, un fel de grup de consiliere. Um, eu oricum voi transmite mai departe sfaturile foarte interesante și recomandările foarte bune care mi s-au făcut astăzi în partea dumneavoastră. E adevărat că trebuie să definim terorismul într-un singur fel pe viitor. Alte chestiuni, atacurile individuale. Domnul uh, Demera a vorbit despre acest lucru. De asemenea, ne și doamna Romero Lopez și domnul și doamna Inved. E adevărat că aceasta este, o, sunt, se regăsesc în uh, contextul actual, sunt o formă de violență. Acum, uh, e adevărat că acești uh, lupi singuratici au mai multe metode acum la care pot recurge pentru a-și desfășura atacurile. Al-Qaeda a folosit internetul pentru a uh, impresiona uh, și influența tinerii vulnerabili din societate pentru a-i uh, determina să acționeze în mod violent și extremist. Aici există o tendință crescătoare, într-adevăr, de folosirea internetului. E adevărat că multe atacuri uh, ar fi putut să fie mai bine uh, pre prezise, uh, altele ar fi fost imposibil de, de prevăzut. După cum știți, atacatorul norvegian a cumpărat multe mulți precursori ai bombelor, dar avea un motiv bun, avea o fermă. Uh, dar ar fi fost absolut imposibil să prezicem că acest om uh, a urma să comită un astfel atac înfiorător de terorism. E foarte dificil uh, pentru autorități să găsească întotdeauna, să identifice uh, amenințările cu succes de fiecare dată. Adesea nu este posibil ca uh, cazurile încununate de succes să fie raportate. Uh, adesea pentru că ele fac parte din uh, anchete mai ample legate de rețele teroriste. Din câte știu eu, există uh, anchete uh, ale serviciilor secrete care au uh, avut succes, au dat rezultate. Dar, uh, încă o dată, repet că Uniunea Europeană nu este încă armonizată în acest domeniu. În privința crimei organizate, Europolul este implicat așa cu un rol foarte important în uh, anghetele desfășurate în uh, statele membre cu formele mai dure, mai grave de crimă organizată. N-aș spune același lucru despre contraterorism. Lupta acolo este dusă de autoritățile naționale și există și un motiv bun din, în care lucrurile sunt așa. Dar uh, nivelul de cooperare reflectat la Europol nu este uh, în stare atât de avansată cât mi-aș dori eu să fie sau cât ar trebui să fie. Mai am doar patru minute la dispoziție, nu cred că voi avea timp uh, să răspund la toate întrebările. Doamne Henghis, cred că îi voi răspunde în uh, scris în legătură cu rolul organizațiilor neguvernamentale, legăturile între um, um elementele de extremă dreaptă, dreapta și extremă stângă, Doamna Boscurt a făcut uh, câteva observații în legătură cu uh, activitățile extremei dreapta. După atacul din Norvegia, s-a înființat uh, o rețea de uh, alertă, de, de reacție rapidă în Uniunea Europeană. Și uh, anumite Um, organism a avut uh, sarcina de a analiza imediat impactul evenimentului din Norvegia asupra Norvegiei și asupra uh, altor state vecinate. Am avut analiști din uh, Germania, Polonia, uh, Regatul Unit și din țările nordice. Uh, Breivik nu făcea parte dintr-o uh, rețea consacrată. Dar uh, putem, uh, am putut identifica anumite elemente care pot apărea și în alte state și pot da naștere la amenințări similare. Acum uh, avem mai multe elemente la dispoziție și înțelegem mai bine fenomenul. Ați vorbit uh, și despre uh, rețeaua de conștientizare a radicalizării promovată de comisie. Până acum, uh, răspunsul colectiv al Uniunii Europene în privința sporării, sporirii uh, răspunsului european la contraterorism s-a manifestat astfel. În legătură cu Turcia, suntem dispuși uh, și dorim să creștem cooperarea cu autoritățile turce, dorim ca o, um, acordul pe care îl avem la ora actuală să devină un acord de cooperare completă, operațională completă. Pentru acest lucru vom avea nevoie și de uh, un mesaj politic din partea uh, capitalei turce că ei sunt pregătiți pentru așa ceva. Până acum nu l-am primit. Doamna Zipel m-a întrebat despre cele 174 de atacuri. Îi voi răspunde, cred, și uh, dumneai în scris. S-a despre atacuri care um, atacă guvernele și avacele. Nu știu dacă ar fi vreo trăsătură standard care se regăsește în toate aceste atacuri, dar vă voi răspunde în scris. Au mai fost uh, și alte observații. Domnul Weidenholt uh, m-a întrebat despre resursele pe care le um, desfășurăm în uh, zonă. 10%, cam 50 dintre experții noștri se ocupă de acest domeniu. Cred că e cifra adecvată, dat fiind rolul pe care joacă actual Europol. Noi uh, ne ocupăm și de crimă organizată și de um, uh, cybercrime. Deci cred că în acest context uh, cifrele sunt corecte. Doamna Inveld, e adevărat, sunt mai puține atacuri, sunt mai multe condamnări însă avem avem indicații că apar și alte atacuri, s-a întâmplat și uh, acel atac din Norvegia, um, evenimentul de la Toulouse. E important uh, să recunoaștem în continuare că amenințarea există în continuare. Uh, Fiecare stat membru trebuie să uh, decidă ce fel de răspuns, cu ce fel de răspuns vine și cât de, uh, în ce fel cooperează. Cred că în curând vom uh, găsi și calea de a răspunde unitar la nivel european. Cred că Uniunea Europeană are un uh, răspuns uh, proporțional la ora actuală. Trebuie să ne asigurăm că uh, ne sporim eforturile de reducere a, de reducere a terorismului în uh, Europa. Vreau să clarific o observație, pentru că nu vreau să mai fiu citat uh, negativ. Nu suntem clar ghidați de Departamentul American, de Ministerul de Interne American, Nu, Europol uh, acționează în zona sub uh, conform uh, instrucțiunilor directorului sau bineînțeles. Doamna președinte, mulțumesc domnule Wainwright pentru informații, mulțumesc dragi colegi pentru cooperarea activă, le mulțumesc și intervențiilor pentru cele 10 minute acordate în plus. Închid reuniunea din această după-amiază și reluăm lucrările mâine dimineața la ora 9. Vă mulțumesc!